Nu există cereri de modificare a ordinii de zi, așa că o considerăm adoptată. La punctul 2, comunicările președintei. Cred că ați primit uh, scrisoarea informativă a comisiei noastre în toate limbile disponibile, așa că trecem direct la punctul 3 și anume voturile. Este vorba de avizul colegului nostru, Marco Vali, nu știu dacă raportorul dorește să intervină. Nu? Atunci trecem direct la vot. Vă rog să vă luați cartela de vot. Toată lumea e pregătită. Începem cu amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 3. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a... Nu, n-a votat încă toată lumea se adoptă la o diferență de un vot. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Aceeași majoritate se adoptă 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum ansamblul proiectului de aviz, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 2 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări domnului Vali. Trecem acum la următorul punct, strategia pentru tineret. Colegul Derek Vogan, care este raportor, nu dorește să ia cuvântul, așa că trecem la vot. Okay. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 a fost retras, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 6 cu amendament oral, are cineva obiecții? Nu. Atunci, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă,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 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la votul prin uh, apel nominal pe întregul aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi la 2. Felicitări raportorului. Votăm acum avizul colegului Pitera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 se adoptă. Putem verifica partea a doua? Nu a fost clar. Verificăm. 21 la 4 se adoptă. Mă scuzați, nu am văzut bine. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri se respinge, 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 în două părți, partea întâi, în trei părți, partea întâi pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 nu se votează. 19 e caduc, 20 e caduc, 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă și amendamentele de la 22 la 25 sunt uh, atunci, atunci cad și trecem la 23 pentru. 26, mă scuzați, 26. Deci, compromisul 1 include 22, 24, 25 și la fel și 23.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 La PP este un vot în plus. Se adoptă, nu era clar. Trecem la 37. Pentru împotrivă abțineri, cu aceeași majoritate, se adoptă. Verificăm 37. Verificăm. The check is S-a închis verificarea. Se adoptă. 38 dafür. Dagegen. 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. La 40 s-a deschis votul. Der check is geschlossen. S-a închis votul. Cu aceeași majoritate. Este respins cu majoritate. Mai departe, pentru împotriva abțineri se adoptă, cred eu. Verificăm la 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Toată lumea a votat. Se adoptă. 42. În două părți. Partea întâi pentru împotriva, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Ar trebui să fie respinsă. Haideți să verificăm partea a doua. La 42 verificăm partea aceasta. S-a închis votul. Se respinge la egalitate de voturi. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 e caduc, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la votul privind întregul proiect de aviz prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul cu 24 de voturi pentru și unul împotrivă. Felicitări raportorului. Aici se încheie votul electronic. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Din uh, 21 Raportul special 21 pe 2015. Hmm. um, an, uh, approach in the EU de, uh, privind revizuirea riscurilor uh, legate de acțiunile UE în materie de dezvoltare și cooperare. O salut pe doamna Pinkston, membra responsabilă de la Curtea de Conturi. Raportor este colegul Bart Stas și, stimați colegi, dacă doriți să ieșiți din sală, vă rog să o faceți uh, fără să faceți scuomot. Avem un program foarte încărcat și trebuie să mergem mai departe. Ich, ich möchte drum bitten, I would like to ask you Vreau să vă rog să fiți cât mai uh, liniștiți când ieșiți din sală. Es ist völlig sinnlos, also hier den... Da, dar n-are sens. Pur și simplu. Că nu mă ascultă acum nimeni. Bun, mulțumesc. Uh, vă rog, reprezentantul Curții de Conturi are cuvântul. Sehr vielen Dank, Frau Vorsitzende. Domnul Pinkston, mulțumesc mult, doamnă președinte if you allow me... Stimați deputați, eu v-aș ruga să-mi acordați mai mult timp decât de obicei pentru introducere, pentru că nu e vorba de un raport uh, obișnuit, reprezent, ci este chiar un raport uh, special, deosebit. Uh, deci cred că ar fi în interesul uh, membrilor să mă asculte, pentru că nu cred că va fi o dezbatere prea uh, extinsă, e un raport tehnic, deci cred că ar fi util pentru toată lumea să uh, am eu mai mult timp pentru introducere, dar uh, sigur, doamnă președinte, mă puteți întrerupe oricând. Așadar, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați uh, dat ocazia să spun câteva lucruri despre acest document. După cum v-am spus, nu e vorba de un uh, raport uh, convențional al Curții de Conturi. Raportele speciale ale Curții de Conturi se referă în general la rentabilitate, la economie, eficiență. Acest text este uh, altfel cu toate acestea, eu cred că poate fi un document foarte util pentru viitor, pentru dumneavoastră ca eurodeputați și pentru uh, secretariatele dumneavoastră. Este un fel de raport uh, de fond. După cum a spus și doamna președinte, subiectul uh, este reprezentat de principalele riscuri, și acesta e primul cuvânt cheie, legate de abordarea bazată pe rezultate. În ceea ce privește uh, acțiunile UE de cooperare și dezvoltare. Așadar, suntem în domeniul uh, cooperării și dezvoltării. Vorbim despre acest subiect, despre riscurile din acest domeniu, ținând cont de această nouă abordare bazată pe rezultate a Comisiei. Nu cred că trebuie să vă mai amintesc că această abordare este deosebit de importantă pentru că în fiecare an Uniunea Europeană alocă resurse foarte importante dezvoltării statelor celor mai sărace din lume. Este esențial ca rezultatele obținute în acest fel să fie demonstrabile. Cred că acest document este relevant și în uh, contextul acțiunilor actuale ale Comisiei legate de cadrul de performanță și de implementarea cadrului axat pe rezultate în acțiunile UE de dezvoltare și cooperare. Așadar, ce uh, face acest raport? El definește nouă domenii de risc cheie care au toate legătură cu politica UE de dezvoltare și cooperare axată pe rezultate și aș dori să trec direct la concluzia acum. Care este concluzia? În primul rând, concluzia este că domeniile de risc au fost identificate corect de către comisie, pe de-o parte, și în același timp, cum este foarte clar în document, trebuie să mai fie luate măsuri ulterioare numeroase pentru a fi ameliorate rezultatele în acest domeniu. Am să încep acum cu auditul. E foarte simplu. Întrebarea e simplă, o găsiți în document. Întrebarea este, Comisia a tratat corect riscurile cheie aferente măsurilor UE de cooperare și dezvoltare? Și aș dori să prezint acum cele nouă domenii de risc principale pe care le-am identificat. Dacă vă uitați la titluri, um, să știți că eu am să le reformulez ca să fie suficient de clar. Primul domeniu identificat de risc se referă la utilizarea consecventă sau neconsecventă a terminologiei legate de politica orientată spre rezultate. În multe documente ale Comisiei, veți vedea că există uh, inconsecvențe în ceea ce privește obiectivele și indicatorii. Și aș dori să vă rog să vă uitați pe pagina 15 din document, la primul uh, text într-un chenar, la prima casetă. Cred că acolo veți uh, vedea foarte clar la ce mă refer. Avem uh, acțiuni, activități, cheltuieli, pe de-o parte, care ar trebui să ducă la rezultate. Și atunci când folosim conceptul de rezultate, ne referim la uh, output, outcome și impact. La trei concepte, așadar, care pot fi măsurate prin rezultate, realizările, efectele și impactul. După cum puteți vedea, în multe cazuri acestea sunt amestecate, ca să nu zic uh, că sunt foarte dezordonate. Obiectivele trebuie să fie SMART, este un acronim comun, specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp. Iar apoi, în alte cazuri, apar alte acronime. Avem criteriile CREAM, le vedeți uh, jos în această casetă, cu referire la indicatori. Avem uh, indicatori SMART, obiective SMART, deci se amestecă obiectivele cu indicatorii. Deci, definiția nu e clară. În al doilea alineat se vorbește despre Smart OVI, OVI, adică indicator verificabil în mod obiectiv. Noi am parcurs mai multe documente și am găsit foarte multe uh, inconsecvențe de terminologie. Și ce se întâmplă? Aceste inconsecvențe duc la o înțelegere greșită, la confuzie, care uh, este în detrimentul unei bune gestiuni financiare. Mesajul aici, în legătură cu primul domeniu de risc, este că ar fi nevoie să se simplifice, să se alinieze terminologia și este nevoie de consecvență în aceste acțiuni de cooperare și dezvoltare și acest lucru nu era prezent în audit. Al doilea domeniu de risc este faptul că lipsește legătura între acțiuni sau activități și rezultate. Rezultatele fiind o combinație între um, realizări, efecte și impact. Acest domeniu de risc are de-a face cu faptul că nu s-a stabilit o legătură clară între acțiuni pe de-o parte și rezultate de cealaltă parte. Ca să vă dau un exemplu, programele de uh, sprijin bugetar pentru Malawi și Rwanda fac referire la obiectivele din uh, strategiile naționale de reducere a sărăciei și la politicile sectoriale, dar nu arată cum anume vor contribui la obiectivele guvernului. Deci această legătură lipsește cu desăvârșirea. Asistența pentru dezvoltarea Uniunii Europene este de multe ori implementată împreună cu alți donatori și este foarte adesea dificil să se evalueze ce parte a rezultatelor este datorată intervenției UE pe de-o parte și ce parte a rezultatelor este datorată intervențiilor celorlalți donatori. Când rezultatele sunt pozitive, fiecare parte interesată încearcă să le convingă pe celelalte că banii cheltuiți de acea parte au dat rezultate și când lucrurile merg prost, ceilalți donatori au fost de vină. Cam așa se întâmplă lucrurile pe teren. Cam atât despre al doilea domeniu de risc. Al treilea domeniu de risc. Complexitatea rezultată din următoarele, din prea multe operațiuni diverse. E foarte bine că avem uh, această decizie politică luată de Comisie, Parlament și Consiliu. E bine că ajutorul este țintit pe mai multe sectoare. Comisia încearcă din ce în ce mai mult să concentreze ajutorul, asistența, pe câteva sectoare, mai puține sectoare, ceea ce în sine cred că e un lucru bun. Dar, în același timp, se cere foarte des să se țină cont de așa numitele chestiuni transversale. Aceste chestiuni transversale sunt foarte importante dar dacă, pe de o parte, ne concentrăm asupra trei sectoare și la această țintă de trei sectoare mai adăugăm o listă lungă de chestiuni transversale, atunci, până la urmă, nu mai e prea multă claritate. Și deci, ce vreau eu să spun cu aceste chestiuni transversale, aici intră drepturile omului, egalitate de gen, democrație, o bună guvernanță, drepturile copiilor, persoanele cu dizabilități, sustenabilitate ecologică și altele, combaterea HIV. Știți cu toții care sunt aceste chestiuni transversale. Deci, ca să vă dau un exemplu, în programul uh, indicativ pentru Cambodgia, pentru perioada 2014-2020, se prevăd trei sectoare țintă o mai bună gestionare a resurselor, educația, apoi și buna guvernanță în al treilea rând. Până aici toate bune și frumoase. Și apoi, în aceste sectoare, programul uh, indicativ a inclus mai multe aspecte transversale. nici o problemă. Dar acest lucru nu permite o abordare mai țintită. Care sunt acestea? Egalitatea de șanse, uh, autonomizarea femeilor, nutriție, mediu, tehnologie ale informației și comunicațiilor. Lista e mai lungă, vedeți? E greu, într-adevăr, să alegi, uneori e chiar foarte greu, dar cred că colegii de la comisie ar trebui să facă niște alegeri, să le prezinte Parlamentului și apoi să avem la sfârșit trei sectoare țintă sau două uh, cu câteva chestiuni transversale, dar cu cât avem mai multe chestiuni transversale, care sunt toate importante, cu atât mai uh, neclar devine întregul sistem. Asta voiam să spun și cred că am arătat foarte clar acest lucru în documentul nostru. Deci dacă dorim să stabilim prioritățile obiectivelor intervențiilor europene, nivelurile suplimentare de chestiuni transversale pot să complice mult punerea în aplicare, dar și procesul um, de raportare a rezultatelor. Al patrulea domeniu de risc este multitudinea de instrumente și obligații de raportare pentru țările partenere. obiectivul ar trebui să fie folosirea cadrului țărilor partenere. Deci, dacă țările în curte de dezvoltare trebuie să transmită rapoarte la șase donatori care fiecare are propriul cadru de reporting, se creează foarte multă birocrație. Deci, ar trebui să se pornească de la cadrul folosit în mod obișnuit de țara parteneră. Voi da un exemplu. a lipsei de armonizare între instrumentele partenerilor în de dezvoltare și instrumentele noastre pentru finanțarea schimbărilor climatice, tot în cooperarea pentru dezvoltare, există peste 50 de fonduri publice internaționale. Există 45 de piețe ale emisiilor și 6.000 de uh, Uh, fonduri private. Fiecare are propria structură de guvernanță și nu s-a încercat să se reducă proliferarea acestor fonduri pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Deci toate au intenții foarte bune, dar sunt, lucrurile funcționează în mod foarte complicat. Deci, dincolo de multitudinea de uh, instrumente de ajutor cu diferiți uh, donatori care implică uh, obligații diferite de reporting și de plăți țărilor partenere, și pur și simplu țările partenere de multe ori nu reușesc să facă față acestei poveri administrative și deci nu respectă condițiile impuse pentru că li se impune prea multă birocrație, pur și simplu. După cum știți, Comisia um, acordă o parte importantă a bugetului unor organizații internaționale pentru uh, punerea lui în aplicare în gestionare indirectă. Și aceste organizații în trecut nu au trimis informațiile necesare și dacă au făcut-o, au făcut-o prea târziu. Deci, aceasta este în continuare o problemă în legătură cu nota de management indirect, avem în continuare o problemă cu aceste fonduri europene folosite sau um, cheltuite de organizațiile internaționale care nu se achită de obligațiile lor de reporting la timp de unde rezultă ineficiențe și probleme de uh, responsabilitate. Deci acesta este al patrulea domeniu de risc. Celelalte sunt mai scurte. Al cincilea domeniu de risc sunt slăbiciunile în raportarea rezultatelor și în evaluare. Deci, la nivel de feedback. Dacă raportarea rezultatelor și evaluările nu sunt făcute la timp, informațiile necesare, cunoștințele necesare, lecțiile învățate nu pot să se regăsească în procesul de reporting și de decizie, uh, de unde rezultă uh, oportunități pierdute uh, pentru ameliorarea programelor. Este un mesaj foarte clar și direct. Al șaselea domeniu de risc se referă la datele disponibile privind rezultatele. Am constatat uh, o serie de slăbiciuni în sistemul de informare EuroAIDS ca instrument de reporting. Voi discuta acum rapoartele speciale. Constatăm că multe dintre rapoartele actuale se concentrează pe activități. Deci, pe acțiuni, pe sumele cheltuite și nu sau nu suficient pe rezultatele obținute în urma investirii acestor fonduri de la buget. Un exemplu este BAC 16, care vorbește de la sine. Al șaptelea domeniu de risc este colectarea datelor de calitate. Bineînțeles, date suficiente de calitate și actualizate sunt greu de colectat. Asta costă și de multe ori, statele partenere nu o fac. Am menționat deja la alt punct faptul că riscul uh, este că lipsa acestor date pot uh, să ducă uh, la o pierdere în calitatea și încrederea rezultatelor raportate. Domeniul de risc numărul 8 este concentrarea pe folosirea bugetului până la capăt, să spunem. Cred că este o slăbiciune persistentă nu doar în Uniunea Europeană, după părerea mea, este o caracteristică a tuturor administrațiilor publice sau private. În orice organizație birocratică există tendința că dacă există un buget, să se evite uh, pierderea lui, deci să se cheltuiască bugetul cu orice preț până la capăt, de unde rezultă o problemă de absorpție. Deci se acordă prea multă atenție uh, doar idei de a cheltui toți banii și contează mai puțin ce se întâmplă cu banii respectivi și dacă uh, sunt bine cheltuiți. După părerea mea, aceasta este o slăbiciune constatată continuu și cred că Parlamentul uh, Uh, și comisia dumneavoastră trebuie să fie foarte uh, conștienți de această problemă și cred că alți uh, partenerii vor fi mai interesați de sumele cheltuite decât rezultatele obținute. Deci această comisie ar trebui să fie preocupată de această problemă. Deci cheltuirea banilor devine un obiectiv în sine. Uh, și nu ar trebui să fie <laughs> așa, nu așa ar trebui să se prezinte lucrurile. Și apare o tensiune între, pe de o parte, nevoia de a pune în aplicare bugetul și, pe de altă parte, nevoia de a pune în aplicare conform principiilor gestiunii financiare sănătoase. Deci e problema de bază. Și acum uh, voi menționa ultimul domeniu de risc, care se referă la modalitățile uh, de punere în aplicare a bugetului alese. Deci, ați discutat deja despre uh, această problemă de mai multe ori. După părerea noastră, alegerea modului în care ajutorul din partea Uniunii Europene este folosit în practică ar trebui să fie precedată de o analiză. Deci, de exemplu, când sprijinul bugetar este acordat, trebuie să avem grijă atunci când măsurăm avantajele um, așteptate um, și când le comparăm cu riscurile prezente. În încheiere voi vorbi puțin despre audit și voi spune, da, domeniile de risc au fost identificate corect de către comisie și, în același timp, trebuie să se facă mai multe pentru a obține rezultate mai bune în cooperarea pentru dezvoltare. Și, în fine, trebuie să mulțumesc domnului raportor. Uh, am verificat și eu raportul și staful meu l-a verificat și cred că este un proiect de raport excelent. Vă mulțumesc mult pentru răbdare, doamnă președinte. Mulțumesc, Bart Stas. Ehm, mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Pinkston a făcut o prezentare foarte completă și foarte utilă. Și uh, pentru mine astfel lucrurile devin mai ușoare pentru că multe au fost spuse deja. Este un raport foarte util, un raport de calitate, util nu doar pentru noi. Domnul Pinkston, în prezentarea sa, a spus de fiecare dată că este important pentru noi ca și uh, Comisie de Control Bugetar, dar cred că este interesant și pentru Comisia DEVE. Cred că acest raport uh, va oferi Comisiei DEVE oxigen, idei noi, uh, va sprijini poziția DEVE în negocierile cu Comisia și cu statele membre, mai ales atunci când uh, vine vorba de obiectivele pe termen mai lung. În raportul meu am făcut 12 sau 13 recomandări, dar acum mă voi concentra doar asupra patru dintre ele. Mai întâi, în legătură cu ceea ce au scris domnul Pixton și stafful său în raport, și anume că obiectivele pe termen lung trebuie să fie mai bine definite. Și a vorbit de importanța unor obiectivi, criterii inteligente, smart, Um, acestea trebuie să fie bine definite înainte de a se lua o decizie privind finanțarea diferitelor proiecte. Aceasta este o primă concluzie importantă și trebuie să-i acordăm mai multă atenție. E de asemenea important ca recomandările formulate să fie realiste uh, și să poată să fie atinse. E foarte important acest lucru. Dacă nu o faci, uh, te pui pe treabă și doar apoi îți dai seama că întregul proces nu a dus la rezultate notabile, <laughs> cred că este o situație tragică. Alte recomandări se referă la o mai bună planificare în întregul proces. Domnul Pixton a prezentat uh, niște cifre impresionante în legătură cu modul în care noi forme de finanțare se dezvoltă și există sute, mii de organizații și fonduri și parteneriate financiare și forme mixte de finanțare disponibile și de asemenea trebuie să acordăm atenție uh, mediului de control pentru a ne asigura că uh, el este bine gestionat. Se cere mai multă monitorizare, se cer uh, inventaruri mai regulate și cred că este de asemenea un punct valabil. Un alt element pe care doresc să-l menționez este implicarea noastră, dacă uh, dorim să creăm capacități de dezvoltare, implicăm persoane din administrație și încercăm să obținem mai multă implicare a țării partenere, automat se un climat mai bun în care se pot obține rezultate. Deci, întregul dialog la nivel politic este necesar și foarte important. trebuie să punem uh, accentul pe condiționalitatea acordării ajutorului. Cred că trebuie uh, ca, ca toate, toate ideile din acest raport să fie uh, studiate cu atenție de Comisia DEVE. Nu voi vorbi prea mult pentru că doresc să ascult și ce are de spus Comisia, reacția Comisiei la raportul Curții de Conturi. Dar aș dori să mai spun un lucru în legătură cu evaluările. Trebuie să ne asigurăm că există o legătură între evaluarea rezultatelor și responsabilitatea în acest domeniu, pentru că dacă dorim să ne asigurăm că există sprijin pentru uh, activitatea noastră în ajutorul pentru dezvoltare, dacă dorim să avem sprijinul cetățenilor în eforturile noastre, este foarte important ca recomandările Curții de Conturi, care sunt foarte valabile, să uh, aibă un eco în acțiunea noastră. Dacă devine aparent că nu deținem suficient control asupra resurselor în acest domeniu, situația poate deveni dificilă. Deci mă bucur mult de acest raport și mm, uh, am uh, o atitudine foarte pozitivă față de el și acum aștept cu interes reacția Comisiei. Are cuvântul acum domnul Toerer. Ja, vielen Dank. Ähm, ich... Mulțumesc. Aș dori și eu să vă spun că mi se pare foarte bun acest raport care contribuie la punerea în aplicare orientării bazate pe rezultate pe care o susține și Parlamentul. Aș um, vrea să spun că am constatat că zilele acestea s-a publicat um, în presă ideea că Banca Mondială susține forme hibride de finanțare în statele în curs de dezvoltare și că um, în acestea folosește expertiza din așa numitele paradisuri fiscale. Deci folosește proceduri ca cele din insulele Cayman sau insulele Virgine Britanice și așa mai departe, ca să nu vorbesc de Panama. Așadar, a apărut întrebarea dacă în um, utilizarea fondurilor pentru dezvoltare ale Uniunii Europene se utilizează astfel de constructe și mecanisme. Și dacă da, cred că trebuie să fim foarte atenți să nu se creeze uh, Um, conflicte cu sistemele de evitare a plății impozitelor. Aici scrie că tocmai așa ceva nu trebuie să se întâmple. Doamna Schmidt. Ja, danke schön. Ich find sowohl... Mulțumesc. Am uh, o părere foarte bună despre raportul colegului Stas și despre textul Curții de Conturi. Nu vreau să vorbesc foarte mult, dar aș dori să subliniez ce ni se pare nou foarte important la PPE. Noi susținem recomandările curții și um, considerăm că toate aspectele tehnice trebuie să fie ameliorate, tocmai pentru ca rezultatele să fie mai bune. Și credem că e foarte important să fie aliniată terminologia și să se utilizeze aceiași indicatori într-un mod cât se poate de coerent și de clar, ca să existe o legătură clară între măsurile luate și rezultatele așteptate. Sistemul de informare, de raportare trebuie să fie ameliorat, la fel și garantarea accesibilității și calității datelor sunt importante. Nu e prima dată când vorbim despre uh, punerea la dispoziție a datelor și este regretabil că acum când um, Sistemele digitalizate sunt tot mai performante. Noi avem această problemă cheie. Cred că trebuie să se ia măsuri rapid pentru a se rezolva această problemă. Analiza riscurilor este foarte cuprinzătoare și pentru noi ca deputați este foarte importantă, ca și măsurile propuse pentru protecția intereselor financiare ale UE. Și mi-aș dori ca Curtea de Conturi să ajungă și la o punere în aplicare foarte rapidă a acestor concluzii și să fim și noi informați la COCOBU. Mulțumesc! Mulțumesc, m-am trecut și eu pe lista de vorbitori. Mi se pare că este un raport foarte impresionant care ne dă impresia, în primul rând, că trimitem bani în țările în curs de dezvoltare fără să știm ce se întâmplă cu ei. Ca și înainte, până la urmă, se pune cel mai mult accentul pe cheltuirea banilor, ca obiectiv în sine. Am fost șocată de întregul raport, deși um, nu conține nimic nou. Știam toate aceste lucruri. DigiDevco are 5.000 de angajați și cu toate acestea nu este în stare să garanteze principiile de bază ale unei politici eficiente și anume ce se realizează prin măsurile și, a, puse în aplicare și prin fondurile cheltuite. Și sunt de asemenea foarte impresionată de faptul că apar aceste concluzii într-un raport um, care analizează politica axată pe rezultate, pe performanță. Raportul e foarte critic și mi se pare că suntem foarte departe de unde ne-am dorit să ne aflăm și că nici nu știm încotro să o apucăm. Aș dori să dau cuvântul acum uh, reprezentantei Comisiei, uh, șefa Task Force-ului pe uh, cunoștință și performanță. Vă rog să ne spuneți ce este de fapt acest Task Force, ce rol joacă în direcția generală DEFCO, de Am văzut uh, rapoartele ambazatorilor și am văzut uh, în ce situație de urgență ne aflăm în ceea ce privește cunoștințele despre ce se întâmplă la fața locului. Am impresia că foarte multe evaluări făcute de uh, funcționarii comisiei nu sunt foarte eficiente și aș vrea să știu cine face aceste evaluări, cât se cheltuiește pentru aceste evaluări. pentru că sigur că e bine și frumos să te duci în lumea întreagă și să stai de vorbă, dar uh, trebuie să avem și rezultate și aș vrea să știu cine ce evaluează, ce date provin de unde, cu ce instrumente de măsurare și verificare a datelor uh, lucrați și, uh, cum spunea și colega Schmidt, ce părere aveți despre acest raport? Mulțumesc, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să spun în primul rând că salutăm acest raport și suntem mulțumiți cu comentariile făcute în raport față de riscuri. Riscuri identificate de care suntem și noi conștienți, deci de problemele cu care ne confruntăm și am început deja să încercăm să rezolvăm câteva dintre ele. O altă chestiune care a apărut în multe întrebări aici. Rezultatele raportului cadru au fost publicate în martie 2015 și acum, în următoarele luni, până în luna mai, vom uh, produce primul raport de rezultate pentru ajutorul uh, de cooperare și dezvoltare. Aceasta a reprezentat un uh, pas important înainte pentru a oferi date detaliate în legătură cu ce facem și care sunt rezultatele proiectelor de cooperare și dezvoltare în țările în curs de dezvoltare. De altfel, va fi primul raport de acest tip și Bineînțeles că vom produce de acum încolo un raport anual pe această temă. Comisia a elaborat mai multe documente multianuale pentru 2014-2020 și unele din referințele făcute în acest raport se referă la programe și proiecte care aparțineau perioadei anterioare de programare. Între timp, câteva din problemele identificate au fost deja rezolvate, la altele suntem uh, în curs de rezolvare. Legat de uh, sistemul de informații și date, o altă problemă ridicată aici de mai mulți vorbitori. Suntem conștienți de faptul că sistemul de informații poate fi îmbunătățit, de altfel trebuie să fie îmbunătățit și de altfel DEFCO și Diginier și FBI-ul lucrează la un sistem nou, un sistem operațional care va colecta date de natură financiară și mai mult decât atât ne va permite să elaborăm astfel de rapoarte care să fie mult mai detaliate și mult mai ușor însă acest program este în curs, a fost deja lansat și este de altfel unul din proiectele care este gestionat de către uh, grupul de lucru special pe care îl conduc. Celelalte comentarii care s-au făcut aici, voi încerca să răspund rând pe rând. Noi avem acțiuni în peste 100 de țări. Și deseori în intervențiile noastre lucrăm cu alte state membre sau cu alți donatori la nivel internațional. Și atunci când putem, încercăm să ajungem la o armonizare, mai ales dacă conlucrăm cu alte state membre. Deci încercăm o armonizare asupra felului în care avem proiecte în comun și modalitățile de raportare asupra acestor proiecte. Atunci când lucrăm cu alții, Bineînțeles că acest proces uh, are nevoie de mai mult timp și ținem cont în măsura posibilului de uh, sistemele existente în țările partener. Însă unele din aceste sisteme pur și simplu nu există sisteme de raportare în țările partener sau uh, nu sunt atât de bune. Deci avem o gamă foarte variată de competențe Uh, sau practici atunci când lucrăm cu alți parteneri, fie nu există niciun fel de sistem de raportare, fie lucrăm cu statele membre pentru a îmbunătăți sistemele existente și așa mai departe. Aceasta face ca complexitatea procesului să fie și mai crescută. Întrebări mai concrete care au fost puse. S-a vorbit de problema evaluării. Și în felul acesta am să vă spun uh, mai precis uh, ce face grupul nostru special. Este un grup care a fost creat începând cu 1 octombrie anul trecut și care pune la oaltă patru unități diferite care uh, se ocupă de cunoștințe și rezultate unul din aceste departamente se ocupă de evaluări și faptul că avem departamentul de evaluări în sistemul de elaborare a rapoartelor, care se ocupă și de gestionarea cunoștințelor și, pe de altă parte, de gestionarea noului sistem de informații pentru prelucrarea informațiilor, aceasta ne ajută să avem o integrare mult mai uh, inovatoare și care să se bazeze pe cunoștințe în cadrul acestui grup de lucru avem și un departament care se ocupă de rezultate și încă două unități sau departamente, unul care se ocupă de gestionarea cunoștințelor, deci cum să ne formăm, de exemplu, personalul, pentru că acesta să lucreze mai bine în proiectele de dezvoltare și cooperare și să ținem cont de cunoștințele care ne parvin în urma rapoartelor de rezultate sau evaluărilor făcute și să le introducem ca și feedback în procesul ulterior atunci când realizăm noi proiecte. Aceasta este pe scurt uh, sarcina noastră și vom uh, integra și mai mult uh, evaluarea pe viitor. În fiecare an avem 10 până la 15 evaluări strategice care se fac fie transversal pe o anumită temă, într-o anumită țară, de exemplu, proiecte de infrastructură în uh, toate proiectele unde avem astfel de proiecte de infrastructură sau evaluări geografice care țin cont de tot ce facem într-o anumită țară. Pe de altă parte, delegațiile fac și ele evaluări sistematice pe proiecte concrete, pentru fiecare proiect în parte. Dar facem și aceste uh, evaluări de ansamblu generale care ne ajută să învățăm mai mult la scară largă de pe urma proiectelor realizate. În ceea ce privește uh, paradisurile fiscale și dacă ar putea exista un risc pentru a se abuza de sistemele noastre. De fapt, uh, regulamentul financiar nu ne permite să ne ocupăm de această temă. Deci nu ar fi o problemă pentru noi. Cred că am acoperit uh, în mare întrebările care s-au pus aici uh, și voi putea reveni dacă e nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc. Cred că mm, ceea ce privește informațiile bazate pe cunoaștere și prelucrarea lor, cred că ar fi bine să mai uh, deschidem acest subiect și altă dată, pentru că este un șantier la direcția noastră generală. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Domnul Pinkston. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult pentru comentariile pozitive la întrebarea domnului Toirer, dacă avem probe, nu, nu avem indicii. Dar problema poate exista. Important point. The more and the thing the... Cred că Parlamentul ar trebui să știe că se utilizează instrumente din ce în ce mai complexe. Deseori, acestea se utilizează cu intenții foarte bune, însă cu cât mai complexe, cu atât riscul este mai mare ca într-o bună zi să apară o problemă, așa cum s-a întâmplat uh, la nivelul sistemelor bancare sau chiar în ceea ce privește instituții care sunt conduse în cadrul sistemului public. Pentru că nimeni nu știe practic ce se întâmplă la nivelul 15 sub el, la etajul 15 sub el. Deci este foarte important uh, alineatul 76 și 77, care arată că dacă comisia utilizează un anumit instrument, întâi trebuie să se facă o analiză asupra acestui instrument înainte de a trece la utilizarea sa, indiferent cât de atractiv uh, poate părea, uh, cât de util uh, din punctul de vedere al efectului de multiplicare și așa mai departe. Asta arătăm la aliniatul 77. Această analiză prealabilă înainte de utilizarea unui instrument, și asta am arătat-o în mai multe rapoarte speciale, nu se face suficient la ora actuală. Aceasta este părerea noastră și este părerea mea personală, deci avem nevoie de analize suplimentare dacă dorim să evităm astfel de scandaluri, cum ar fi, de exemplu, Panama Papers sau celelalte pe care le-am avut în ultimul timp. Dacă Uh, se utilizează un astfel de instrument uh, de către Comisie cu banii contribuabililor europeni, cred că trebuie să fim uh, responsabili față de cetățenii europeni. Frau Schmidt. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei Schmidt și doamnei președinte, doamna Gresle, pentru comentariile pozitive. Cât de departe am ajuns? Novi subsoli, because I, I just uh, checked it in the... Tocmai am făcut o verificare în document și dacă analizăm acest uh, text, dacă vedem contextul legal și de reglementare, și am să citez din text, alineatul 19, arată că Tratatul de Funcționare al UE oferă Comisia va prezenta Parlamentului și Consiliului un raport de evaluare asupra finanțării Uniunii care să se bazeze pe rezultatele obținute. Am încheiat citatul. Deci este inclus în tratat, este foarte clar. Pe de altă parte, doamna Gresle, pentru întrebarea dumneavoastră, cred că documentul de lucru al Comisiei poate oferi uh, un nou avânt, uh, e bine, pentru că procesul se accelerează, se acordă mai multă atenție, este adevărat, însă sper ca peste un an sau doi Comisia să vină cu rezultate uh, clare și detaliate, concrete, din partea grupului de raportare. Atât din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Schmidt, și pentru comentariile pozitive. Mulțumesc. Um, mai, aveți, mai vreți să mai întrebați ceva? Yes, thank you very much. Um... Da, mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să fac câteva clarificări referitor la nevoia unei analize prealabile înainte de lansarea unui proiect. Aceasta este procedura standard pe care o avem în conformitate cu articolul 76-77 și anul trecut am avut niște recomandări specifice tocmai bazate pe această nevoie pentru a ne asigura că această evaluare, analiză prealabilă se realizează sistematic. Și de altfel toate rapoartele de evaluare sunt documente publice atunci când sunt încheiate. Deci, uh, ele sunt disponibile pe uh, site-ul nostru pentru toți cei interesați, bineînțeles și pentru Parlament. Cred că îngrijorările manifestate față de raportarea rezultatelor vor fi rezolvate în acest prim raport care va fi prezentat în curând și care include informații detaliate care să permită o dezbatere și mai bună în legătură cu aceste rezultate și pentru a ne asigura că obiectivele concrete sunt adev- cu adevărat atinse. Deci vom putea continua dezbaterea după publicarea acestui raport uh, luna viitoare. Mulțumesc! Deci va urma. Raportorul nu mai dorește să ia cuvântul. Aici se încheie deci acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc uh, pentru prezentare și explicații. Trecem la următorul uh, punct, raportul special 4-2016, uh, Institutul European de Inovare și Tehnologie, EIT. Noi, Comisia de Control Bugetar, uh, am avut mult de furcă cu acest institut. Raportor este domnul Denis De Jong și de la Curtea de Conturi este aici domnul Brenningmaier. Și aveți cuvântul, domnule Brenningmaier. Mulțumesc, doamnă președinte. Cont Doamnelor și domnilor, membrii ai Comisiei Cont, este o adevărată onoare pentru mine să vă prezint raportul special al Curții de Conturi asupra Institutului European de Inovare și Tehnologie de la Budapesta. Am să vă prezint principalele elemente din acest raport special. Inovarea este uh, elementul principal al acestui institut care a fost creat în 2008 și care a avut ocazia din 2008 până în 2016 să arate care sunt consecințele eforturilor făcute în domeniul inovării. Iată de ce Institutul pune la oaltă cercetarea, mediul de afaceri și uh, mediul universitar, institutele de cercetare, uh, IMM-urile și așa mai departe. Aceasta se face în așa numitele CIC, Centre de Inovare și Cunoaștere. De exemplu, cele pentru energie, climă sau pentru inovare digitală. Noi considerăm că proporția acestor centre este una bună, este de altfel o inițiativă foarte uh, bună care aduce la oaltă elemente diferite care sunt absolut necesare pentru inovare. În cadrul auditului realizat am vizitat mai multe astfel de centre de inovare și cercetare și uh, impresia noastră a fost că există foarte mult entuziasm în aceste centre de cunoaștere și că inovarea la care s-a ajuns este chiar impresionantă și există un transfer de la laboratoare către mediul real. Deci, ideea în care a fost conceput acest institut și ideea de a aduce cele trei părți implicate în aceste centre de cunoaștere a fost una foarte pozitivă. Am discutat însă și cu managerii la nivel financiar a acestor centre de cunoaștere și ni s-a spus că în fiecare an trebuie să se redacteze uh, tot felul de formulare, respectiv uh, o mie de pagini de astfel de formulare pentru finanțare. Și există o siguranță redusă în ceea ce privește viitorul. Povara birocratică este foarte ridicată și Institutul de Inovare și Cercetare controlează uh, totul îndeaproape, însă problema care se pune este dacă sunt cu adevărat uh, interesate de activitatea directă a acestor centre. Dacă nu e vorba aici mai degrabă de birocrație decât de inovare. companiile multinaționale uh, sunt destul de reticente înainte de a uh, coopera în astfel de programe, de aceea ne punem întrebarea dacă abordarea este bună din partea Institutului și dacă s-ar putea ajunge la soluții uh, mai individualizate și mai adecvate. Buna funcționare a acestui institut este obstaculizată de un cadru operațional uh, destul de complex și de probleme serioase la nivelul managementului. Foarte pe scurt acum recomandările noastre. Temeiul juridic al Institutului ar trebui să permită o revizuire a modelului de finanțare uh, și acordurile de granturi cu astfel de centre de uh, cercetare și cunoaștere ar trebui să treacă dincolo de anul calendaristic, ar trebui să se poată, facă, să se poată face acorduri înainte de a începe anul propriu-zis de programare financiară pentru a oferi o anumită certitudine. Institutul ar trebui să se centreze mai mult pe rezultate și să aibă mai multă autonomie pentru a utiliza și mai mult uh, marja de flexibilitate care este oferită de Orizont 2020. Regulile ar trebui să fie mai personalizabile, mai individualizabile și e nevoie, trebuie să țină cont de nevoile concrete ale centrelor de cunoaștere. De asemenea, institutul trebuie să rezolve problemele cu personalul, pentru că nu există destule resurse umane și nevoie de studii de impact în acest sens. În cadrul programului de audit am observat că institutul a luat deja măsuri în acest sens, însă ele nu sunt suficiente. Comisia a acceptat uh, toate recomandările, ca și Institutul, un lucru care este demn de semnalat și de salutat. Și un ultim element, la fel de important, domnul comisar Navracici a stabilit un panel de experți care să își spună cuvântul în legătură cu reforma acestui institut și perspectiva de viitor și să se pronunțe și în ceea ce privește finanțarea și recomandările făcute de Curtea de Conturi. Iată, doamnă președintă, prezentarea pe care doream să o fac și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul raportorul nostru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și domnului Brenningmeier pentru raportul său excelent și pentru uh, introducere. Aș dori să facem uh, un pas în spate și să privim uh, acest uh, institut. EIT-ul este unul din numeroasele instrumente pe care le are Uniunea la dispoziție pentru a promova cercetarea și inovarea. Și am văzut recent un raport în presă din partea comunității științifice care se plânge de uh, insuficiența inovării în Europa. Dacă considerăm că inovarea este importantă, trebuie să ne fie clar ce urmărim. Nu putem să avem prea multe inițiative deodată. Și uh, discutând acest raport și poate și descărcarea de anul viitor, uh, Comisia noastră ar putea să se axeze mai specific pe organizarea acestui sector și pe instrumentele pe care le avem la dispoziție în Uniunea Europeană. Cum putem uh, simplifica întregul proces? Și aș mai avea un comentariu general și este un punct dificil pentru EIT. Cred că în raportul special al Curții de Conturi s-a trecut cu vederea cercetarea de bază. A fost uh, pur și simplu tratată ca un subiect mai puțin important, dar dacă ne uităm la cercetarea de bază, aceasta poate să uh, țină de căutarea de medicamente pentru statele în curs de dezvoltare, unde nu sunt suficienți bani pentru achiziționarea de medicamente. Deci, chestiunea medicamentelor eficiente este foarte importantă și știința este foarte importantă aici și cred că și cercetarea de bază în general. Și aceasta este în pericol acum, pentru că se fac foarte multe în domeniul cercetării aplicate și pentru că cercetarea aplicată este dominantă. Dacă ne uităm la discuțiile pe care le-am avut pe tema agențiilor, a securității alimentare, a agenției medicamentelor, vedem că agențiile se plâng că nu mai pot să financeze cercetarea. Și că tot mai multe universități depind de finanțarea din sectorul privat, din sectorul farma și sectorul agroalimentar. Așadar, eu cu siguranță voi încerca să înglobez această analiză generală în documentul de lucru pe care îl voi realiza. Sigur, cred că e foarte bine să avem o legătură cu piața, dar nu cred că trebuie să neglijăm uh, cercetarea de bază. Pe ce, deci, uh, ar fi bine să ne concentrăm în privința EIT? Cred că trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor legate de știință, pentru că oamenii de știință consideră că aceste cunoștințe pot fi aplicate rapid pentru uh, a se produce uh, produse care pot fi vândute apoi rapid pe piață. În al doilea rând, cred că ei mai trebuie să se concentreze asupra următorului lucru și anume când este necesar ca Uniunea Europeană să susțină întreprinderile pentru a obține acest efect de a transpune rezultatele uh, științei în produse realizate de întreprinderi care pot genera profit? Cred că înainte de toate trebuie să um, aducem oamenii la oaltă. Și cred că sistemul uh, EIT, uh, acesta al KIC, este un mod excelent de a aduce oamenii la oaltă, dar în ce măsură va continua finanțarea? Um, odată ce se creează această relație între întreprindere și știință, uneori um, uh, se ajunge la o situație de dependență, de ca de ajutor de stat. Și cred că trebuie să cre se creeze niște limite ca să nu se ajungă în această situație. În ceea ce privește recomandările, unele dintre ele sunt foarte pozitive și aș dori să le susțin. Este straniu că s-a creat un sistem în care, pe lângă activitățile cheie um, ale KICS, mai sunt și activități complementare care nu sunt atât de bine definite. Unele din activitățile complementare au uh, avut deja loc, dar dacă ne uităm la rezultatele uh, CCI, KIC, și dacă ne uităm la rezultatele obținute în trecut, uh, chiar înainte de crearea CCI, constatăm că procedura aleasă este destul de stranie. Eu mă voi lega de acest lucru raportul meu. De asemenea, cred că este necesar să se revizuiască temeiul juridic pentru EIT. Și încă ceva, cred că am spus cât se poate de clar că eu susțin aceste recomandări. Se va crea mai puțină birocrație și rezultate mai bune. Și acest lucru este o sursă de preocupare constantă pentru comisia noastră. Eu voi pregăti documentul de lucru în următoarele săptămâni și mă bucur de pe acum de ocazia de a colabora cu toți colegii. Mulțumesc, așteptăm documentul de lucru și dăm cuvântul domnului Vaughan. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor și curții în special pentru raport, Anul acesta eu sunt raportor pentru agenții și am avut ocazia în această calitate să vizitez EIT și să vizitez și un uh, CCI. Și m-a impresionat foarte mult munca inovatoare realizată în aceste centre, în uh, munca făcută în CCI-uri este foarte importantă. Sigur că s-a discutat despre o problemă și anume faptul că personalul se schimbă foarte des, nu rămân angajați în această agenție și uh, curtea le-a dat un aviz uh, pozitiv și apoi și, curtea, și Comisia de Control Bugetar a decis să le acorde descărcarea. Cred că este important să vedem că um, se, căci din partea EIT se încearcă să se facă progrese în privința agenției și a CCI. Ați abordat chestiunea finanțării a granturilor acordate comunităților de cunoaștere și inovare. Este important să se creeze sustenabilitate pentru CCI-uri știu că în timp ele vor deveni complet sustenabile, dar uh, va dura până când se va atinge acest obiectiv. Cred că Comisia în sine are o privire de ansamblu foarte bună asupra întregii situații și poate că ar merita să întrebăm dacă ne pot spune mai multe despre acest subiect. În ceea ce privește curtea, aș vrea să rog curtea să ne spună dacă a analizat diferite modele de finanțare legate de acest institut. Eu în agenție am constatat că există multe modele de finanțare diferite și aș vrea să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră care ar fi cel mai bun model de finanțare și poate că ar fi bine chiar să faceți un studiu al diferitelor tipuri de finanțare și să ne dați idei, să ne spuneți care e cea mai bună metodă pentru finanțarea agențiilor, ca să discutăm aici și să le ajutăm de asemenea, să ajutăm de asemenea și agențiile. Domnul Ali. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc uh, raportorului și Curții de Conturi pentru acest raport. Obiectivul raportului este, în primul rând, să răspundă la întrebarea dacă EIT reprezintă un instrument eficient pentru promovarea inovării în Uniunea Europeană. Trebuie să subliniem faptul că în ultimele decenii Uniunea Europeană a rămas în urmă la inovare, nu doar în comparație cu America de Nord, ci și în comparație cu Asia. Și chiar am putea spune că Uniunea Europeană nu are o cultură a inovației care să îi permită să transpună rezultatele științifice în produse cu mare valoare adăugată. Obiectivul principal al EIT este ameliorarea legăturii dintre educație, știință și comunitatea de afaceri și astfel să ofere un um, avânt pentru inovație în Uniunea Europeană. Acest institut um, are resurse financiare substanțiale pentru perioada 2014-2020 Banii nu sunt cheltuiți uh, direct pentru finanțarea de proiecte individuale, ci um, banii sunt puși la dispoziția celor 5 CCI. Uh, Principala concluzie din raportul Curții de Conturi este că cadrul complex și gestiunea creează deficite de eficiență. Sunt unele probleme legate de modelul de finanțare al EIT și relația dintre EIT și CCI-uri, sustenabilitatea financiară a acestor um, și evaluarea rezultatelor obținute. Aș dori să subliniez că finanțarea se concentrează în mai multe state. Dacă ne uităm pe harta Uniunii Europene, vedem că sunt multe zone um, în care nu se desfășoară niciun fel de activitate de acest gen. Așadar, ținând cont de toate acestea, aș vrea să spun că recomandările Curții de Conturi sunt rezonabile, și adecvate și ar putea fi folosite pentru a se ameliora eficiența EIT. Aceasta joacă un rol um, important în strategia 2020 pentru a asigura o creștere inteligentă și bazată pe includere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Sarvama. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu țin locul raportorului nostru din umbră, care nu poate fi prezent, din păcate. Raportorul din umbră salută acest raport uh, special al Curții de Conturi referitor la EIT. Este de acord cu comentariile Curții și cu recomandările prezentate în raport. Consideră că domeniul inovării este unul cheie pentru uh, uh, piața europeană în ceea ce privește afacerile, știința și educația. Dar sunt și deficiențe considerabile în ceea ce privește cadrul și uh, modul de operare al EIT. Raportorul din umbră a avut ocazia să meargă la Budapesta la sediul uh, institutului și uh, pe baza acestei vizite constată că EIT creează plus valoare pentru piața și economia europeană, care nu pot fi trecute cu vederea. Raportorul din umbră dorește să sublinieze că trebuie să ținem cont de uh, mai mulți factori uh, externi. În primul rând, lipsește o viziune strategică din partea Comisiei și a statelor membre care influențează eficiența muncii agenției. În al doilea rând, localizarea institutului și uh, uh rata cu care se schimbă personalul și de asemenea strategia de comunicare stabilită de IT ar fi fost uh, poate mai simplă dacă acest uh, institut s-ar afla în altă țară. Așadar, institutul are nevoie de mai mult timp pentru a crea o strategie eficientă. Raportorul din umbră dorește să sublinieze progresele făcute de acest institut și măsurile pozitive luate de noul management. Colegul nostru consideră că institutul poate continua să facă progrese. În cele din urmă, colegul nostru dorește să sublinieze că acest institut trebuie să se concentreze pe simplificarea cadrului administrativ în ceea ce privește finanțarea și monitorizarea. și trebuie să garanteze obținerea unei plus valori a unei responsabilități adecvate și trebuie să încurajeze mai multe IMM-uri să uh, beneficieze de rezultatele sale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doresc și eu să iau cuvântul și aș vrea să întreb, practic, cum funcționează cooperarea între Direcția Generală EAC, despre care presupunem că este responsabilă pe fond la Comisie, și Direcția Generală Cercetare și Inovare, care este responsabilă de astfel de lucruri. Și am constatat și în observațiile curții că s-ar putea implica mai activ Direcția Generală Cercetare și Inovare. Domnul Crowley este șef de unitate la Direcția Generală a IAC și îi dăm cuvântul, vă rog. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, tuturor deputaților pentru observații și pentru prezentarea inițială. Doresc uh, să spun că din raport este clar că Comisia și Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, cred că pot să vorbesc și numele Institutului, uh, deci, Comisia și Institutul acceptă concluziile și recomandările autorilor studiului. Am avut uh, discuții uh, amănunțite cu Curtea de Conturi uh, în uh, procesul realizării raportului și suntem de acord cu faptul că Institutul trebuie să-și simplifice procedurile birocratice, uh, trebuie să se concentreze pe rezultate și nu pe procese. Sunt uh, Um, observații acceptate și recomandările făcute de curte, inclusiv recomandarea de a schimba temeiul juridic al Institutului, sunt uh, perfect acceptate. Deci suntem de acord cu auditorii cu legătură cu toate aceste elemente. În ceea ce privește observațiile deputaților, domnul De Jong a vorbit despre distinția importantă uh, între uh, cercetarea fundamentală și cercetarea aplicată. Um, Institutul se concentrează pe cercetare fundamentală, dar cu o nuanță. Institutul este structurat în funcție de provocările cu care se uh, confruntă societatea și CCI-urile sunt orientate spre provocările uh, societății, schimbările climatice, chestiuni legate de sănătate. Deci, Institutul face cercetare fundamentală care întotdeauna duce spre soluții de piață. De exemplu, în domeniul sănătății, unele dintre aspectele studiate, inclusiv unele dintre cele menționate de dumneavoastră, cum ar fi etica în medicină uh, sau alte aspecte, vor fi uh, pe ordinea de zi a Comunității de Cunoaștere și Inovare de la EIT și eforturile de cercetare nu vor duce neapărat la rezultate care sunt soluții de piață, însă trebuie să uh, ținem cont de această Uh, de acest element. Deci face cercetare apropiată de piață, dar nu numai. Un alt element important de notat este faptul este următorul lucru. Domnul Von a vorbit despre durabilitatea activității de la EIT și cred că este o idee importantă. Auditorii au făcut o observație în legătură cu aceasta când a vorbit despre durabilitatea activităților uh, CCI-urilor. Într-adevăr, asigurarea durabilității este foarte dificilă și am avut discuții amănunțite cu autorii studiului. Uh, am spune că până acum trebuie să acceptăm că prima generație de CC-uri nu s-au uh, concentrat suficient pe acest aspect în primilor ani de existență și acest element acum este însă pe ordinea de zi a Institutului pentru Inovare și Tehnologie și a CCI-urilor. Deci fiecare CCI uh, și-a stabilit uh, o strategie de durabilitate în care se răspunde la o întrebare pusă de domnul De Jong și anume când se determină că e o idee bună să se financeze din fonduri europene uh, într-o anumită comunitate de cunoaștere și inovare de la EIT. Deci, uh, această problemă de durabilitate este mai clară astăzi pe agenda EIT decât în trecut și decât în perioada auditată. Și nu este însă o întrebare ușoară și răspunsul uh, rămâne deschis. Dacă EIT va reuși să uh, ajungă la o situație de durabilitate așa cum s-a prevăzut în mandatul inițial de finanțare al EIT. Domnul Von a pus o întrebare în legătură cu ideile noastre în momentul uh, revizuirii Uh, temeiul juridic. Vom răspunde exact la observațiile auditorilor. Anumite aspecte legate de finanțarea EIT reflectă ce se prevede în regulamentul de finanțare al EIT și anume condiția ca contribuția Uniunii Europene să nu depășească 25% și să fie echilibrată de alte surse de finanțare pentru a, uh, a crea un cadru de finanțare echilibrat. Așa cum uh, au arătat uh, auditorii în raport, uh, această prevedere a dus la contabilitate creativă, am putea spune, din partea unora. Oricum, această contabilitate nu reflectă realitatea și recomandarea Curții de Conturi este să schimbăm situația și acceptăm. Dar înainte să o schimbăm, trebuie să găsim modalități bune de a reflecta efectul de pârghie care este așteptat, scontat. Ideea finanțării europene a Institutului pentru Inovare și Tehnologie de la început era ca finanțarea europeană să aibă efect de pârche pentru finanțare din alte surse și este clar că trebuie să găsim o modalitate mai bună de a reflecta această idee și care aceasta va sta la baza oricărei schimbări de temei juridic. În plus, Institutul și Comisia au început să se gândească la alte aspecte din uh, regulamentul EIT care ar putea uh, fi revizuite cu aceeași ocazie. Comisia a răspuns la această concluzie din raport la nivel formal că evaluarea la jumătatea uh, perioadei al regulamentului EIT urmează acum. Așteptăm uh, rezultatul acestei evaluări, dar dorim să clarificăm faptul că acesta nu este o precondiție de acceptare a raportului Curții de Conturi sau a recomandărilor uh, auditorilor. Vom răspunde, vom reacționa la recomandarea auditorilor oricum cu o revizuire a temeiului juridic al um, Institutului pentru Inovare și Tehnologie după evaluarea la jumătatea perioadei. Și Vom veni, bineînțeles, în fața acestei comisii pentru a vă ține la curent în legătură cu detaliile și calendarul acestei propuneri ulterior. Acum, doamnă președinte, doresc uh, să reacționez și la o altă observație a auditorilor și anume de funcția, în legătură cu funcția de control al Comisiei asupra EIT. Este DGEAC, la care lucrez eu, care se ocupă de acest control. Au fost discuții animate și cu auditorii și la comisie cu alte ocazii în legătură cu această funcție de control. Dacă ne amintim de originile EIT, ne putem uh, aminti că prin 2005 spuneam că EIT să fie făcut pe modelul MIT, Massachusetts Institute of Technology. Deci ideea inițială era ca institutul să fie creat în jurul unei instituții de învățământ. Și comisia, și atunci comisarul pentru educație și cultură a primit funcția de control asupra institutului și așa a rămas. De unde apar anumite întrebări dacă responsabilitatea trebuie să fie a Comisarului pentru Educație și Cultură. Auditorii, atunci când au vorbit cu actorii interesați, s-au gândit că institutul ar putea să, să controlul asupra institutului uh, ar trebui să se regăsească în altă parte și ar trebui să fie Uh, legături mai strânse între uh, Institutul pentru Tehnologie și nu doar DGEAC, ci întreaga comisie. Uh, nu suntem tocmai de acord cu concluziile din audit. După părerea noastră, există un nivel rezonabil de integrare în modul în care, în relația Comisiei cu EIT. Institutul de la Budapesta are legături cu DGEAC de la Bruxelles și în momentul în care are nevoie să interacționeze cu alte servicii ale Comisiei, DGEAC um, are funcție de intermediar uh, pentru ca institutul să aibă acces la alte servicii din comisie. Separat, CCI-urile în lor domenii în funcție de mandatele lor, au legătură cu DG uh, Acțiune Climatică, DG uh, uh, Politică Digitală, cu um, CCI-ul pentru Uh, pentru tehnologiile informaționale, uh, CCI-ul pentru sănătate cu DG Sănătate. Deci, activitățile CCI-urilor sunt integrate în domeniile de politici ale diferitelor direcții generale din Comisie, deci uneori vor uh, trece prin intermediul nostru, uneori au legături directe cu aceste direcții generale de la Comisie în funcție de mandatele lor. Și institutul poate să spună că, de exemplu, uh, Comunitatea de Conștiință și Inovare pentru Acțiune Climatică a colaborat mult cu serviciile Comisiei la pregătirea conferinței COP21 de la Paris, de exemplu, de anul trecut. Au avut legături strânse fără intermediul, fără a, trece, a folosi DGEAC ca intermediar. Nu trebuie neapărat să stăm în calea uh, acestor contacte și discuții uh, tematice între CCI-uri și uh, diferite părți din comisie, dacă dorim ca CCI-urile să joace rolul în uh, modul în care se fac politicile la Comisia Europeană. Deci, reacția mea generală la uh, ceea ce spun uh, autorii și a spus și dumneavoastră, domnule președinte, este că există un nivel de integrare al EIT în uh, crearea de politici de la Bruxelles, dar notăm recomandarea dumneavoastră, observațiile dumneavoastră și anume că actorii interesați au spus auditorilor că aceasta este o slăbiciune și înseamnă că există un fond al problemei și vom lua în serios. Oricum, uh, vom încerca să ameliorăm uh, nivelul integrării și nivelul la care um, institutul și CCI-urile pot să participe cu eforturile lor um, la politice de la Bruxelles. Înainte de a încheia, doamnă președinte, aș mai spune că domnul Benicmaier a vorbit despre grupul de la nivel înalt creat de comisarul Navracici. Poate ar fi util să spun câteva cuvinte despre acesta Um, este un grup la nivel înalt, format din cinci experți, uh, organizate domnul comisar Navracici pentru uh, cu un mandat scurt, de scurtă durată, Uh, activitatea grupului la nivel înalt a început luna trecută și în toamnă deja trebuie să transmită comisarului un raport. Grupul uh, la nivel înalt se va concentra pe sprijinirea um, Consiliului Director al EIT pentru a defini viitorul strategic al Institutului. Până acum, uh, Grupul uh, a citit proiectul de raport al Curții de Conturi și este interesat de poziția strategică sau de elementele strategice din, uh, din raport și nu de funcționarea internă a Institutului. Um, de asemenea, grupul va, elamina, eh, va, va examina viitorul strategic uh, al Institutului și în direcția menționată de domnul De Jong atunci când a vorbit despre o articulare mai bună și o canalizare mai bună a eforturilor uh, EIT în general, în toate programele și în direcția dorită de Orizont 2020 pentru a sprijini inovarea. Acesta este contextul în care funcționează. Uh, performanța EIT va fi evaluată și se vor face um, recomandări. Acest grup răspunde, deci, direct în fața comisarului Navracic și în, în fața Consiliului uh, de Gestiune al EIT, dar dacă comisia dumneavoastră este interesată uh, să aibă o reuniune cu acest grup la nivel înalt la un moment dat, uh, putem organiza o astfel de întâlnire. Dacă am uitat vreun răspuns, îmi cer scuze și vă rog să-mi amintiți. Mulțumesc, domnule Brenningmeier. Thank you very much, Chair. I, indeed, I will short in my... Mulțumesc, doamnă președinte. O reacție foarte scurtă. A fost o dezbatere foarte interesantă, o reflexie amănunțită în legătură cu conținutul raportului și funcționarea EIT și a CCI-urilor. Domnul De Jong a spus un lucru foarte interesant, a menționat diferența între cercetare pe de o parte și sprijinul uh, pentru cercetare și um, încurajarea inovării în Europa, pe de altă parte, pentru că acesta este scopul CCI-urilor și putem spune simplu că roata trebuie să se învârte și uh, institutul trebuie să ajute roata să înceapă să se învârtă și după ce se învârte, se învârte de la sine. Uh, trebuie să se învârte în mod durabil, adică să se autofinanțeze și uh, sprijinul financiar al Uniunii să nu mai fie necesar. Domnul Vogan a abordat o chestiune foarte interesantă și anume a, aceea a diferitelor modele de finanțare ale agențiilor și cred că putem să-l liniștim cu anunțul că Curtea va acorda atenție acestor diferite sisteme când vine vorba de examinarea modelului EIT. Noi favorizăm un model de finanțare bazat pe proiecte colaborative și o finanțare multianuală cu obiective intermediare, dar cred că o comparație cu modelele de finanțare ale uh, altor agenții uh, poate să ajucă, aducă o valoare adăugată. Deci putem să facem o comparație între granturi uh, și alte tipuri de finanțare, de exemplu. Doamnă Gresle, ați uh, vorbit despre cooperarea dintre EAC și uh, Institutul pentru Inovare și uh, Tehnologie. Uh, și ideea unui nou Consiliu de Cooperare, dintr-o perspectivă externă, nu se știe că există multă cooperare, atât de multă cooperare la Comisie între cele două direcții generale și cred că mm, ar trebui să, se, să fie mai bine cunoscută această cooperare și ea trebuie să devină mai concretă. Consiliul pentru Inovare a fost uh, uh, anunțat de Direcția Generală pentru Cercetare și Dezvoltare și, și Comisia trebuie să clarifice care vor fi funcțiile acestuia. În încheiere, aș dori să mai adăug că Comisia a menționat acest grup la nivel înalt și ca sursă de inspirație în acțiunea acestuia, aș dori să repet că efectul de pârie dorit este încă nedemonstrat. Și multe, puține dintre parteneriatele cu mediul de afaceri uh, Uh, pe care le-a încheiat uh, Institutul uh, a șanse de a atinge nivelul de durabilitate financiară. Deci, În raportul nostru încă nu se degajă uh, cu siguranță posibilitatea ca institutul să devine cu adevărat uh, institutul de vârf care um, trebuia să devină conform uh, proiectului inițial. Are cuvântul acum domnul raportor de Young. Foarte pe scurt, domnul președinte, a fost o discuție foarte interesantă și um, multe elemente menționate de dumneavoastră și de domnul Von pot fi incluse în documentul de lucru pe care voi pregăti. În general, cred că există consens în legătură cu uh, ameliorările necesare în activitatea uh, EIT și nevoia de o strategie în domeniul inovării, o strategie care încă nu este finalizată. Mulțumesc! Ajungem acum la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 8, raportul care a fost prezentat uh, pentru prima dată ieri, procedura de deficit uh, în cadrul Uniunii Economice și Monetare. Este vorba de procedurile 2-pack și 6-pack, dacă vă amintiți. Domnul Zwickl este, raport, este membrul responsabil al Curții de Conturi, raportor este domnul Hayes și aveți cuvântul, domnule Zwickl. Madam Chair, uh, dear reporter. Doamnă președinte, um, stimată doamnă raportor, uh, Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui raport uh, imediat după ce a fost publicat, adică ieri. Vă voi prezenta uh, concluziile și recomandările noastre. În acest raport, care se numește Ameliorări uh, necesare în procedura de Uh, îmbunătățiri suplimentare pentru a asigura o implementare eficace a procedurii aplicabile uh, deficitelor excesive, uh, putem spune că procedura avea obiectivul de a asigura funcționalitatea finanțelor publice. Noi nu ne concentrăm pe reformele structurale, ci pe aspectele juridice ale procedurii. În al treilea rând, există semne pozitive în eforturile Comisiei de a adapta și a raționaliza procedura în timp. Concluzia noastră este că Comisia nu reușește suficient să obține date uh, credibile de la statele membre și nu aplică procedura în mod consecvent. În raportul nostru am analizat procesul de validare a datelor statistice uh, care vin de la statele membre, procesul de pregătire a deciziei privind procedura de uh, deficit excesiv și uh, în acțiunile de supraveghere ale Comisiei. Deci, nu am evaluat calitatea măsurilor luate de statele membre sau calitatea pragurilor stabilite și folosite de comisie. Uh, s-a examinat modul în care comisia aplică politica. Am uh, verificat mai întâi dacă există date solide și analize solide de la DG Eurostat și pe baza informațiilor de la statele membre ace- și um, această analiză făcută de DG ECFIN. Și uh, Uh, am ajuns la concluzia că Comisia examinează cu atenție calitatea datelor de la statele membre pe baza regulilor interne și apoi se realizează forecasturile sau um, perspectivele pe baza unei metodologii, dar există neajunsuri în procesul de examinare a datelor statistice. De exemplu, Recomandarea nu e suficient de clară, deci greu de urmărit. Analiza se bazează pe date care nu sunt întotdeauna complete și există um, o um, evaluare inadecvată a sistemelor statelor membre de generare a statisticilor și um, verificare indirectă limitată a datelor statelor membre. Principalele aspecte ale uh, procesului de uh, evaluare de la DG ECFIN necesită mai multă clarificare și transparență diferite reforme au făcut să crească complexitatea procesului de analiză, așa că este greu de stabilit uh, o legătură clară între analiza făcută și concluzia la care s-a ajuns. Nu e clar dacă o măsură fiscală poate să fie considerată ca fiind temporară și nici cum trebuie cuantificat o astfel de măsură. În legătură cu suficiența și uh, măsura în care Uh, aceste metode sunt adecvate, am ajuns la concluzia că calitatea evaluării datelor nu este suficient de transparență. Uh, accentul a fost pus pe deficitul bugetar mai mult decât pe datoriile publice și uh, asta nu ține cont de durabilitatea finanțelor publice, mai ales cu statele foarte îndatorate. De asemenea, modalitatea de colectare a datelor poate fi ameliorată. Monitorizarea și supravegherea de comisie uh, depinde de instrumente uh, foarte complicate, uh, lipsite de transparență și se, fa- se evaluează insuficient reformele structurale. Am ajuns la concluzia că toate reformele au introdus instrumente pentru ameliorarea disciplinei bugetare, dar uh, Um, instrumentul nu și-a dovedit eficacitatea complet ca mecanism de corectare și procedura a, a avut puțin efect uh, asupra punerii în aplicare a reformelor structurale. Ce ar fi bine să facă pe viitor? În general, ar fi bine ca Comisia să amelioreze credibilitatea procedurii. Și în acest context am făcut anumite recomandări care considerăm că vor ameliora procedura și vor a, uh, dacă vor fi aplicate de DG Eurostat și DG ECFIN și dorim un proces mai bun de validare a datelor statistice pentru că este baza procesului. Dorim mai multă transparență și claritate în analize și dorim mai multă obiectivitate în deciziile făcute și recomandările făcute. Comisia trebuie să folosească toate prerogativele pe care le are pentru a forța statele membre să acționeze și cooperarea cu statele membre trebuie consolidată, mai ales cu consiliile fiscale naționale și Așa cum vom mai analiza lucrurile în auditurile noastre următoare, trebuie să existe mai multă integrare a diferitelor mecanisme de supraveghere. În încheiere, pe scurt, Comisia joacă un rol vital în asigurarea că procedura de deficit excesiv funcționează bine, dar trebuie să fie mai strictă uh, Uh, nu știe suficient de bine ce se întâmplă pe teren și nu aplică regulile în mod consecvent. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul raportor. Thank you very much indeed, uh, uh Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru această prezentare. Am înțeles că este ultimul raport uh, al acestui raportor, așa că vreau să îi salut munca în ultimii șase ani. Este o temă foarte importantă și uh, Curtea a analizat felul în care Comisia utilizează propriile resurse pentru a uh, vedea dacă uh, este eficientă sau nu. E vorba aici de o nouă arhitectură pentru care au votat cetățenii europeni și, uh, așa cum s-a întâmplat în Irlanda chiar printr-un referendum special care a susținut regulile fiscale pentru contextul european și în alte țări uh, la nivelul parlamentelor. Deci, e nevoie de reguli pentru toată lumea, așa cum doresc cetățenii europeni, reguli care să fie aplicate peste tot în UE. Și această nouă arhitectură trebuie să fie protejată, pentru că dacă se intră într-o procedură de deficit în anumite state, există anumite categorii care sunt afectate mai mult și anume cei săraci, pentru că ei depind foarte mult de ceea ce vine de la uh, guverne. Deci avem nevoie de reguli clare pentru a ne asigura că aceste categorii mai sărace de populație uh, să poată avea acces la aceste fonduri. Și în țări precum uh, Irlanda, unde există mari probleme cu uh, deficitele, 11, 12, 13%. E vorba de provocări enorme cu care trebuie să ne confruntăm. Deci este o chestiune foarte importantă din punctul de vedere arhitecturii pe care am definit-o. Există trei domenii care mi se pare extrem de importante. În primul rând, integritatea sistemului. Eu am arătat că aceste reguli trebuie să fie aplicate atât pentru țările mici cât și pentru cele mari, indiferent de mărimea statului membru, regulile trebuie să fie respectate de toată lumea. Și acest lucru nu s-a întâmplat în trecut, mai ales uh, în uh, uh, pactul de stabilitate inițial trebuie să existe și o transparență, trebuie să măsurăm același lucru și datele să fie aceleași peste tot în UE, astfel încât să există încredere la nivelul datelor de la Eurostat și de la Comisie că datele sunt aceleași. Și spun asta pentru că statele care trec printr-o procedură de deficit excesiv uh, și statele care se află sub 3% poate au nevoie de măsuri economice diferite uh, pentru a putea susține creșterea economică. Trebuie să dăm dovadă de destulă flexibilitate pentru a înțelege această situație particulară și pentru a oferi măsurile necesare la nivelul cheltuierilor uh, fiscale și așa mai departe pentru a susține creșterea în continuare. Al treilea punct asupra acordului. Cred că e nevoie de un sentiment de responsabilitate din partea statelor membre pentru a îmbunătăți propria lor poziție fiscală și nu să fie impus de sus. Ceea ce este important acum uh, este ca regulile să fie respectate uh, și trebuie să spun că uh, în trecut state membre foarte mari au reușit să facă să nu li se aplice regulile, deși aveau deficite foarte mari, deci uh, astăzi nu se mai poate accepta această nerespectare a regulilor. Pe de altă parte, pentru a ajunge la respectarea regulii de 3% și 60%, pentru a trece de la uh, procedura de deficit excesiv la cea de protecție, e nevoie de noi măsuri economice și de reformă structurală pentru a îmbunătăți poziția fiscală a unei țări. Și trebuie să recunoaștem, și acesta este un element esențial pentru mine, că ceea ce încercăm noi să facem este să ajungem la o anumită convergență, care este importantă nu doar pentru un anumit stat membru, ci este importantă pentru noi toți, pentru toate cele 28 de state membre. Pentru că creșterea dezechilibrelor, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, pe piața imobiliară în unele țări, creează dificultăți pe termen lung pentru toată lumea. Deci avem nevoie de convergență și pentru asta trebuie să fim foarte clari că trebuie să eliminăm aceste dezechilibre, aceste decalaje care sunt rezultatul greșelilor făcute în ultimii aproximativ 15 ani. Pe de altă parte, trebuie să spunem că e vorba aici uh, nu doar uh, de deficit, e vorba de uh, datorii. Suntem continentul cel mai îndatorat după această criză din 2008 și trebuie să reducem în mod progresiv nivelul datoriilor. Pentru că datoriile sunt la un nivel excesiv și acest lucru cred că se reflectă și în raport. Eu am lucrat în Departamentul de Finanțe uh, la mine acasă și știu că reducerea deficitului uh, uh, nu se poate foarte foarte ușor, se pot reduce fie taxele, se pot reduce cheltuielile sau poți să încerci să obții și mai multă creștere și cu cât obții mai multă creștere economică, cu atât uh, uh colectezi mai multe impozite și asta te ajută să reduci uh, deficitele și unele state membre au nevoie de susținere din partea UE pentru a susține agenda de creștere economică, pentru că doar prin aceasta poți reduce acest decalaj între impozite și cheltuieli. Mă opresc aici, doamna președinte, nu vreau să uh, intervin prea mult timp. Salut, după cum spuneam, acest raport. Cred că aveam motive să facem un astfel de raport special pentru a evalua felul în care Comisia utilizează uh, Uh, finanțarea sa pentru această situație. În al doilea rând, avem nevoie de mai multă transparență și un acord asupra datelor care ne oferă aceste informații și în legătură cu evaluările pe țară. Și aici poate nu sunt de acord cu Curtea de Conturi. Cred că avem nevoie de uh, și mai multă transparență publică pentru aceste evaluări pe țară. Înțeleg că uh, Curtea de conte, Conturi consideră că în anumite circunstanțe informațiile sunt delicate, dar e nevoie ca o comisie de aici de la Parlament să analizeze mai bine această situație, însă eu nu văd de ce n-am putea publica pe deplin evaluările făcute pentru statele membre. Este o regulă pe care ar trebui să o aplicăm. Și de asemenea aș pune întrebarea dacă comisia are destui oameni, dacă are personal suficient în fiecare stat membru pentru a evalua în mod adecvat dacă Uh, sistemul este destul de solid pentru a-și îndeplini obiectivele. Și am spus de asemenea în raportul meu că Parlamentul European ar trebui să analizeze îndeaproape această situație. Avem nevoie de o analiză specifică pe țări, avem nevoie de o comisie comună sau separată care să analizeze situația și, așa cum spuneam și în raportul meu, trebuie să uh, identificăm rolul consiliilor fiscale la nivel național care fac parte din din noul mecanism, din noua arhitectură fiscală, care să lucreze uh, îndeaproape cu uh, Consiliul Fiscal European și să asigurăm niște valori independente. După cum spuneam, nu i vorba doar de reducerea deficitului, ci și a datoriilor, a nivelului de îndatorare și, de asemenea, spuneam în raport că e nevoie de o marjă de flexibilitate suficientă pentru aplicarea regulilor Uh, în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere. Pentru că există tot felul de evenimente neașteptate și consecințe uh, la nivel macroeconomic și uh, până acum nu s-a înțeles prea bine acest lucru. E nevoie de suficientă flexibilitate pentru că economiile nu sunt toate la fel. Există variații foarte mari între o economie de tip mediteranean sau din nordul uh, Europei. Unele din ele se centrează foarte mult pe exporturi și pentru a înțelege acest lucru e nevoie de flexibilitate nu în ceea ce privește regulile, ci în ceea ce privește implementarea și în felul în care se colectează datele. De asemenea, Comisia ar trebui să se asigure că aplicarea uh, regulilor trebuie să fie coordonată cu semestrul european și cu fondurile structurale. Trebuie să avem un rezultat foarte clar și acestea trebuie să fie recomandările pe țară și ceea ce se include în semestrul european. Pentru că de multe ori um, implicarea Parlamentului nu a fost suficientă. Și dacă acest raport uh, pune sub semnul întrebării mai mult rolul Comisiei, cred că am obținut deja ceva bun. Mulțumesc! Într-adevăr, este un șantier important. Aș dori să i salut uh, pe uh, membrii Comisiei Econ care sunt invita au fost invitați la această prezentare. Și are cuvântul doamna Ayala Sender. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați uh, invitat reprezentanții Comitetului Economic și Social și vreau să mulțumesc uh, colegului Hels pentru uh, viziunea sa și pentru felul în care a identificat uh, acele elemente la care am fost ajutați de Curtea de Conturi pentru a face acești prim pași de evaluare a instrumentelor existente pentru o mai bună guvernanță și asta după o situație de criză. O criză atât de profundă, atât de extinsă, încât practic toți uh, am fost vizați, uh, Comisia în primul rând, și trebuie să recunosc că am învățat foarte multe și raportul uh, legat de ajutorul financiar pentru uh, țări, ajutoare structurale pe care îl voi prezenta mâine, se referă de asemenea la toate aceste lecții învățate și de asemenea la posibilitatea de a preveni astfel de crize pe viitor. Aș vrea să-l întreb pe reprezentantul Uh, curții de Conturi dacă ne poate da mai multe detalii, pentru că o problemă cu care ne confruntăm, și acest lucru l-am văzut în cadrul crizei financiare, dar îl uh, vedem de asemenea și în ceea ce privește criza imigranților, că posibilitatea de a avea un instrument la nivelul instituțiilor europene, de a avea un instrument dinamic, flexibil, și această problemă a celulelor de criză, pentru că nu e vorba de crize imediate, dar e vorba de crize care apar la un moment dat și care sunt previzibile într-o oarecare măsură. E vorba aici de identificarea unui moment critic începând cu care criza se dezlănțuie cu adevărat și generează tot felul de consecințe negative. Vreau să întreb uh, Curtea de Conturi dacă în urma acestor uh, rapoarte uh, care se fac am putea ajunge la niște recomandări pentru a vedea în ce măsură instituțiile europene ar putea avea un format sau o anumită strategie pentru a preveni astfel de crize. Um, e vorba de un proces uh, în care învățăm alături de alte instituții internaționale și, pe de altă parte, trebuie să producem și schimbări, modificări în cadrul unor structuri care sunt destul de puțin flexibile. Deci, cum am putea face față în mod mai agil acestor crize grave, crize care ar putea pune în pericol, la un moment dat, însăși uh, structura esențială a instituțiilor europene. Deci este o întrebare pentru Curtea de Conturi. Aș avea însă și o altă întrebare pentru Comisie. E clar că vorbim aici despre situații de deficit, deficit care este cauzat de situații diverse. Uh, Comisia, sunt de acord uh, cu ce spunea Comisia, trebuie să ținem cont de contextele uh, variate care duc la astfel de datorii sau de deficite. Uh, e clar că în țara mea sau în țara de origine a domnului Hayes situația nu este aceeași. Însă, iată care este întrebarea mea. Deficitul e clar că reprezintă un pericol cu care este greu să ne confruntăm și care duce la probleme majore. Însă, în domeniul european, în care toată lumea are legătură cu toată lumea, vreau să vă întreb când vom avea o procedură de excedent bugetar pentru toată lumea. Pentru că, de exemplu, în comunitatea noastră ne confruntăm cu o astfel de problemă și acest uh, Um, excedent bugetar poate reprezenta o adevărată uh, problemă pentru toată lumea. Și asta ne aduce într-o situație uh, foarte grea. Vreau să vă întreb dacă Comisia s-a gândit la posibilitatea de a avea o astfel de procedură pentru excedent uh, bugetar. În raportul de mâine voi cere acest lucru și o voi cere în mod reiterat, pentru că una din problemele cu care ne confruntăm este că uh, în anumite zone sau comunități uh, s-au uh, împământenit anumite obiceiuri care au dus la acest uh, excedent, deci nu deficit, ci excedent bugetar care generează de asemenea consecințe negative. În comunitatea noastră cred că o astfel de consecință nu este deloc bună și uh, cei care susțin un astfel de excedent uh, pur și simplu nu au dreptate. Deci nu știu dacă comisia s-a gândit la o astfel de procedură sau cum s-ar putea elabora. Și pentru Curtea de Conturi vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți să faceți o evaluare pentru o astfel de procedură de excedent bugetar. Mulțumesc. Domnul Ivan. Mulțumesc. O să vorbesc în calitate de shadow raportor, dar și membru al Comisiei Econ. Uh, o să punctez foarte scurt câteva lucruri care mi se par importante. În primul rând este vorba de uh, transparență și este foarte important ca uh, rapoartele care preies în urma discuțiilor avute de comisie cu fiecare stat membru să ajungă și la Parlament E important să știm uh, stadiul în care se află fiecare uh, stat membru privind această procedură de deficit uh, excesiv. Este regretabil totuși că nici până astăzi nu avem o transparență foarte clară și parametrii pe care îi folosește Comisia nu sunt foarte clar pentru toată lumea. Cred că ar trebui Comisia să meargă în continuare pe procesul acesta de implicare mai mult a Consiliilor Fiscale Naționale și a Consiliului Fiscal uh, European în această procedură. Uh, Consider că este o procedură bună, procedura de deficit uh, excesiv și că un, uh, un, un grad redus de îndatorare a statelor membre ajută foarte mult creșterea economică pe termen mediu și lung, o creștere sustenabilă, dar cred că nu trebuie să se întâmple cu orice cost. Și eu cred că riscul întoarcerii la măsuri de austeritate, uh, care au încetinit efectiv și evident economia europeană și economiile statelor membre ar trebui să, să fie înlăturat și de asemenea ar trebui să fim atenți la politicile fiscale uh, riscante, uh, cum ar fi politicile de uh, a da bani tuturor, cecuri, fiecăruia mm, să aruncăm cu banii din elicopter, cum se spune, astfel încât să, mm, în ideea că vom crește consumul și în felul ăsta va porni economia. Este iarăși o măsură foarte riscantă cu care nu sunt personal de acord. În ultimul rând, sunt de acord cu uh, raportorul și cred că este nevoie de mult mai multă flexibilitate și mult mai multă transparență în uh, gestionarea uh, situației reale din fiecare stat membru al Uniunii Europene, pentru că până la urmă această procedură a fost gândită pentru a ajuta statele membre și atât pentru a ieși din criză, cât pentru a gestiona mult mai bine bugetele naționale și cheltuielile naționale. Nu cred că avem o situație generală la nivel european, cred că avem 28 de situații specifice, foarte diferite de la un stat la altul, chiar dacă sunt în aceeași regiune, chiar dacă sunt învecinate, chiar dacă au relații economice foarte vechi, tradiționale și foarte bine dezvoltate, situațiile sunt foarte diferite din toate punctele de vedere și cred că în cadrul acestei proceduri trebuie să avem flexibilitatea și înțelepciunea de a le gestiona separat, individual, uh, cu raport individual pe fiecare stat membru și cred că rolul Parlamentului ar trebui să fie mult mai important în cadrul acestei proceduri. Cam atât voiam să spun. Felicit uh, raportorul și salut uh, rezultatele acestui audit cred că este unul foarte util și ne va ajuta foarte mult în activitatea următoare. Domnul Luche. you, Mulțumesc, doamnă președinte. Intervențiile de până acum s-au referit la dimensiunea de politică economică a procedurii de deficit excesiv. S-a pus în evidență cum au fost uh, abordate deficitele în uh, criza datoriilor suverane, câtă flexibilitate este necesară sau uh, câte trebuie făcut, cât de mult trebuie făcut în legătură cu bugetele de stat, și poate că ar trebui cu toții să fim mai mulțumiți de rezultatele obținute decât suntem, dar până la urmă ce a fost abordat până acum în intervenții nu corespunde cu ce se spune în raportul Curții de Conturi. Pentru că ă, ce se spune în raport este că există deficiențe foarte grave la punerea în aplicare a procedurii deficitului ă, excesiv sunt de deficiențe de care Comisia trebuie să fie trasă la răspundere. Ce am aflat până acum ne-a șocat. Datele nu sunt suficient de accesibile, nu se verifică suficient dacă datele sunt consecvente, uh, nu se oferă date de suficient de bună calitate, procedura este netransparentă, este insuficientă, așadar sunt foarte, foarte multe uh, critici grave aduse Comisiei în ceea ce privește respectarea acestor reguli. Și deci se pune întrebarea dacă regulile care au fost stabilite de Parlament au fost de fapt create în așa fel încât să fie rezonabile, durabile, transparente și cu un efect uh, vizibil pentru ca Comisia să le poată aplica în mod corect. Sau uh, poate trebuie să ne gândim că um, Parlamentul a introdus un grad mult prea mare de complexitate în uh, regulile privind procedura deficitului excesiv. în acest cadru de guvernanță economică, care este un nivel suplimentar și poate că um, criticile curții de conturi ne arată că, de fapt, nici nu e posibilă punerea în aplicare a regulilor. și că poate că ar fi necesar ca Comisia să ia niște decizii în ceea ce privește datele care trebuie utilizate și metodologia care trebuie aplicată. Pentru că, de multe ori, această metodologie nu poate fi bine documentată. Și poate că ar fi necesar ca Comisia să-și asume o răspundere mai mare. Reprezentantul Curții de Conturi a explicat, de exemplu, că Comisia are o metodă de lucru foarte extinsă. Eu, uh, care am, vin din uh, domeniul științific, mă întreb ce înseamnă această metodă extinsă uh, ce înseamnă de fapt, pentru că în știință nu e posibil. Uh, trebuie să avem metode foarte bine țintite și a fost criticat faptul că nu s-au folosit uh, instrumente măsurabile și cred că ar fi bine să ne gândim și să discutăm cu Curtea de Conturi despre metodele utilizate în muncă. Faptul că metoda e extinsă poate însemna că e vorba de o metodă bună? Există oare alte metode de lucru? De ce a ales Comisia această metodă? Poate că ar fi necesare probe științifice pentru a sprijini alegerea Comisiei. Cred că toate aceste întrebări trebuie corelate cu întrebări care au fost schițate și de reprezentantul Curții de Conturi. Cum ar fi ce înseamnă când vorbești despre măsuri uh, unice, one-off measures, și ce înseamnă, de fapt, o um, uh, abordare structurală a deficitului. Cum putem stabili ce este structural și ce nu? Cât de, mult, um, cât de multă marjă de manevră există aici? Cât de bine se documentează um, aceste opțiuni structurale? Uh, cât de bine se documentează ce înseamnă structural în sine. Evaluarea comisiei nu mi se pare suficient de riguroasă și întrebarea mea de fapt este, dat fiind concluziile Curții de Conturi, oare noi, Parlamentul European, avem posibilitatea de a da Comisiei o responsabilitate care nu poate fi dusă la bun sfârșit în mod satisfăcător pentru că metodologia este atât de complexă încât nu se poate lucra decât netransparent și uh, cu decizii luate arbitrar. Eu cred că până la urmă noi, ca Parlament, trebuie să ne întrebăm dacă am uh, stabilit corect acest cadru. Domnul Flanagan. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Este un raport foarte interesant. Vreau să mă refer la comentariile făcute de colegul meu um, referitor la excedentul bugetar, pentru că foarte multă lume vorbește despre deficit. Însă dacă vorbim despre excedent, am încercat să caut, să văd uh, dacă sunt informații și am găsit informații despre deficit, e adevărat, dar dacă vorbim despre excedente, uh, găsim o, uh, un link uh, către Parlamentul European uh, în care se vorbește despre termen structural pentru aceste deficite, dar fără comentarii în legătură cu excedentele. De aceea aș vrea să întreb Comisia dacă s-a gândit la acest aspect, pentru că atunci când cauți informații e greu să găsești uh, detalii în legătură cu excedente. Și nu știu dacă doar țările precum Irlanda, unde există problemă cu uh, deficitul, trebuie uh, să le dai peste mână sau trebuie să vedem ce se întâmplă și cu țările unde există excedent, precum în Germania și nu putem să uităm uh, celelalte aspecte, nu doar deficitul, să vedem care este situația reală și cât de interesat sau cât de interesată este Comisia de problema excedentelor. Mulțumesc! Și eu doresc să iau cuvântul. Într-adevăr, cât de extinsă este metoda. Totdeauna am abordat lucrurile din această perspectivă și am o întrebare pentru cei doi reprezentanți ai Comisiei. Chiar puteți spune că în procedura deficitului excesiv ați tratat la fel statele membre mari și pe cele mici? Pentru că în raport se vorbește despre Franța și în legătură cu Franța nu se poate justifica de ce s-au luat uh, deciziile care s-au luat. Este o întrebare simplă și mi-aș dori să primesc un răspuns simplu. Trebuie să răspundă domnul Baredo Capelot de la Eurostat și domnul Pink de la ECFIN. Dacă am greșit numele, vă rog să mă scuzați. Uh, vă rog să începeți. Thank you. Uh, perhaps on behalf... Mulțumesc. Pot să încep eu, pentru că majoritatea, sau dacă nu chiar toate întrebările, au legătură cu această uh, procedură a deficitului excesiv. Uh, Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru posibilitatea uh, pe care mi-o oferiți de a vă prezenta punctul de vedere din partea Comisiei și vreau să mulțumesc raportorului pentru contribuția sa deosebită și mai ales ținând cont uh, de termenele foarte strânse care, pe care le-am avut. Aș vrea să răspund întâi la uh, întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, doamna președintă, și anume, dacă am înțeles eu bine, dacă Comisia a aplicat uh, fără, uh, parți, fără de dovadă de parțialitate regulile sale statelor mai mici sau mai mari. Da, răspunsul este afirmativ, încercăm să facem tocmai asta și în răspunsul la raport am oferit o serie de explicații de natură tehnică uh, față de obiecția care a fost ridicată pentru cazul Franței. Și curtea a ridicat uh, obiecții în ceea ce privește țări mici, precum Malta, de exemplu, și facem uh, eforturi pentru a oferi răspunsuri uh, la toate aceste obiecții. Noi considerăm că din partea Comisiei nu se poate pune problema unui tratament diferit pentru țări mici uh, sau mari. Raportorul face referință la un lucru care s-a întâmplat în urmă cu mult timp, în urmă cu aproape 30 de ani, însă uh, nu s-a luat nicio decizie la nivelul Consiliului, aș sublinia acest lucru. Uh, cu acea ocazie, Comisia a făcut eforturi pentru a aplica sau a implementa regulile în mod absolut imparțial. aș face și câteva comentarii pentru a înțelege mai bine problema cu care ne confruntăm și, după aceea, voi trece la recomandările curții de conturi. Și poate voi oferi și câteva răspunsuri la întrebările care au fost puse în sală. Documentul raportorului oferă informații esențiale și anume vorbește despre importanța capacității de adaptare în cadrul fiscal care să fie uh, inclus în momentul conceperii acestui cadru fiscal. Experiența noastră de-a lungul anilor și avem o experiență foarte bogată, inclusiv negocierea acelui six-pack, ne arată că nu e posibil să îndeplinești în același timp și la fel de bine cele trei obiective, simplicitate, previzibilitate și adaptabilitate. Trebuie să ajungi la un echilibru între cele trei și regulile pot fi foarte simple, însă ele pot fi considerate ca fiind nedrepte sau proaste de către alții. Pe de altă parte, dacă dorești să oferi o anumită previzibilitate și adaptabilitate, lucru absolut legitim, e clar că vei ajunge la un grad de complexitate crescut, în mod inevitabil. Însă acesta este elementul cheie la care vroiam să ajung. Această complexitate sporită este inutilă dacă elimină regulile necesare pentru evaluarea circumstanțelor macroeconomice și bugetare. Și experiența Irlandei, la care s-a făcut referință de către raportor, și experiența altor state membre, ne arată foarte bine cât de important este să ai o evaluare a circumstanțelor concrete a fiecarei țări, care nu ă, trebuie văzută ca un, semn de, un semnal de incoerență sau ă, de lipsă de strictețe în aplicarea regulilor. Conceperea și implementarea regulilor supranaționale pentru cadrul fiscal um, reprezintă o adevărată provocare. Deci noi nu pretindem că avem soluția magică și așa cum a arătat și dezbaterea de astăzi, uh, E clar că părerile pot fi diferite în mod absolut legitim și uh, vom continua să facem așa și pe viitor. În uh, răspunsurile noastre la diverse comentarii care au fost făcute de curte, am arătat deja acest lucru. Dacă trecem acum la recomandări, pentru că acestea sunt uh, elementele cele mai importante în dezbaterea de astăzi. Aș spune încă de la început un lucru cu claritate. Recomandarea curții face referință la elemente absolut cruciale. Noi vom continua munca la fiecare din aceste aspecte în parte. Chiar dacă nu putem accepta pe deplin aceste recomandări, aceasta nu înseamnă că există un dezacord fundamental cu Curtea de Conturi, ci mai degrabă există o îngrijorare din partea noastră în ceea ce privește consecințele nedorite sau neașteptate ale unor astfel de recomandări. Și aș vrea să spun că Comisia nu a așteptat uh, să aibă acest raport pentru a adopta o serie de măsuri uh, Uh, de adecvare în mai multe domenii, în special în domeniul transparenței, o problemă care a fost subliniată și de Curtea de Conturi și de mai mulți colegi din sală. În domeniul transparenței, e adevărat că e nevoie de o îmbunătățire a situației și ar spune că, începând cu 2014, Comisia nu numai că a făcut public um, acel vademecum uh, SDP pentru toată lumea, deci informații detaliate pentru a vedea cum s-au implementat regulile, dar mai mult decât atât, Comisia a partajat cu statele membre calculele detaliate care au uh, dus la evaluările noastre. Aceste calcule au fost uh, oferite și Consiliilor Naționale Fiscale. În ultimul timp, acest uh, comentariu fiind deja făcut de curte și de alți colegi care au intervenit. Curtea arată că procedura de deficit excesiv um, ar trebui să țină cont mai mult și de datorii. Și noi suntem conștienți de faptul că nu s-a acordat destul atenție problemei reducerii datoriilor în trecut. De altfel, raportul publicat recent de către noi oferă o analiză foarte sofisticată din punct de vedere economic, care în oarecare măsură face referință și la acest aspect al datoriilor. Însă, în același timp, așa cum s-a văzut și în dezbaterea de astăzi, cadrul nostru de reguli a fost uh, revizuit prin implementarea acelui six-pack, tocmai pentru a ține cont și de povara datoriilor. Facem eforturi la acest capitol. Procedura de deficit excesiv pentru Malta a ținut cont de aspectul datoriilor, însă trebuie să ne dăm seama de faptul că datoriile publice economice sunt o consecință uh, care nu poate fi rezolvată doar prin măsuri indirecte de către statele membre. Depinde foarte mult și de diverse contexte sau factori economici care nu sunt sub controlul statului membru respectiv și de multe ori ne confruntăm cu o serie de factori uh, care uh, duc uh, la această problemă a reducerii datoriilor. În ceea ce privește reformele structurale, Divergența noastră față de poziția curții se referă în special la instrumentul folosit. Noi considerăm că semestrul european oferă instrumentul cel mai potrivit uh, pentru a rezolva această problemă, inclusiv pentru statele membre care sunt trecute în procedură de deficit excesiv. Noi suntem îngrijorați pentru că dacă utilizăm uh, procedura de deficit excesiv pentru a aplica reformele structurale, s-ar putea ca reforma să fie utilizată pentru o ajustare fiscală, lucru cu care nu am fi de acord pentru că aceasta ar crea confuzie în procedurile noastre și nu și-ar mai îndeplini practic uh, obiectivul inițial. În ceea ce privește raportarea obligațiilor de către statele membre, noi suntem de acord uh, că acest uh, aspect uh, nu a fost pe deplin satisfăcător în trecut. E nevoie de o întărire și avem îngrijorări în legătură cu instrumentul cel mai potrivit, mai ales dacă ținem cont de uh, termenele pe care le avem față de procedura de încălcare și procedura de deficit excesiv. Dar vom profita de ocaziile Uh, existente pentru a întări și mai mult această procedură și pentru a îmbunătăți situația față de ce s-a întâmplat în trecut. Un ultim comentariu. În ceea ce privește sancțiunile, Comisia dorește să aplice regulile care sunt foarte clare și sunt obligatorii. Dacă nu acceptăm recomandările, uh, aceasta este pentru că din punctul de vedere al conținutului nu avem elemente care să nu fie deja clare în legislație și din punctul de vedere al comunicării, mesajul transmis ar fi că Comisia nu a aplicat regulile până acum, ceea ce noi considerăm că nu este adevărat. Acum m-aș referi și la câteva elemente care au fost prezentate aici, anume implicarea Parlamentului European. Aș vrea să reamintesc o prevedere și eu am participat la negociere, am a avut acel um, dialog economic, articolul 2 din regulamentul um, respectiv, dacă mi-aduc bine aminte, acesta permite Parlamentului să ceară Comisiei și președintelui Eurogrupului să raporteze și să invite și statele membre să-și să prezinte punctul de vedere și poate că Parlamentul ar putea face mai multe rapoarte în cadrul acestui proces. Noi încercăm pe cât posibil să ne prezentăm punctul de vedere la diversele proceduri. Implicarea Consiliului Fiscal. Mai devreme m-am referit la schimbul de informații care este în curs și unde se fac progrese, dar aș vrea să spun că din punctul de vedere al mandatului juridic, mandatul Consiliului Fiscal este acela de monitorizare a felului în care se implementează regulile naționale. Deci există sarcini diferite pentru Comisie și pentru Consiliul Fiscal pe de altă parte. Chiar dacă acest Consiliu Fiscal a fost uh, înființat tocmai pentru, uh, prin legislația europeană. Acum, resursele adecvate. Raportul curții arată că o bună parte din probleme ar putea fi rezultatul unor resurse insuficiente și această problemă, din păcate, nu va dispărea peste noapte, pentru că Comisia este supusă unor presiuni de reducere a resurselor de care dispune. Încercăm să ne descurcăm cât mai bine cu resursele pe care le avem, dar acest lucru probabil că s-a întâmplat și s-ar putea să se întâmple și pe viitor. Deficit, um, excedent excesiv. Procedura de deficit excesiv Uh, se referă la deficitul uh, guvernamental și este stabilit prin tratat, nu depinde de comisie. Dacă, și probabil că la asta vă, referea, vă referați aici, dacă trecem de la analiza din punctul de vedere guvernamental și o analizăm la nivelul economiei globale, deci problema deficitului și a excedentului, această chestiune este inclusă în legislația recent adoptată în cadrul six-pack. Este vorba de deficitele de dezechilibrele macroeconomice și aceasta ne permite să utilizăm noi instrumente și uh, ne permite să tratăm această problemă a excedentului excesiv la nivel macroeconomic. Și acum am să dau cuvântul colegului meu, Eduardo, pentru a vorbi despre partea statistică. Vă rog. It's okay now. I shall be Mă auziți? Am să încerc să fiu cât se poate de succint și o să încep uh, și eu cu întrebarea doamnei președinte, și anume dacă tratăm uh, la fel toate statele. Vă asigur că da, așa este, tratăm toate statele la fel, Raportorul a avut o intervenție foarte importantă referitoare la necesitatea de integritate a sistemului. Regulile sunt uh, aceleași pentru toată lumea și sunt transparente. În ceea ce privește datele utilizate pentru procedura deficitului excesiv, există reguli, avem un sistem european uh, de conturi care este folosit pentru acest scop, este, are un temei juridic, este transparent, uh, și toate statele sunt tratate la fel. Pot să vă spun că mâine vom avea un comunicat de presă privind cifrele fiscale pentru 2015, deci anul trecut, și vă voi invita să intrați pe site-ul nostru să vedeți aceste cifre. În ceea ce privește colectarea datelor, analiza curții identifică anumite domenii care ar putea să fie consolidate, mai ales uh, documentarea și transparența. În privința transparenței, uh, la Eurostat avem o abordare pe deplin transparentă. Nimic nu se află ascuns în sertare, totul este pe site, metodologia, datele, uh, procesele verbale ale tuturor vizitelor din toate statele și recunoaștem uh, că e corect ce a spus curtea, ar trebui să facem publice mai repede procesele verbale. Noi pe site publicăm și toate recomandările pe care le facem statelor, cu excepția cazurilor în care statele au uh, motive de a nu dori diseminarea acestor date. În audit se recomandă să colaborăm cu statele pentru a încerca să publicăm și aceste uh, documente, dar nu avem uh, permisiunea să publicăm scrisorile, pentru că uneori acestea conțin date um, importante, de exemplu secrete comerciale, însă ne vom strădui să ameliorăm întregul proces. Sigur că totdeauna uh, e loc de mai bine, dar cred că avem proceduri interne necesare pentru a susține calitatea muncii noastre și credem că acestea sunt adecvate. Desigur, în raportul curții se menționează faptul că trebuie să ne străduim, să avem um, verificări mai directe uh, sau uh, analize mai bune ale sistemelor de control din statele uh, respective, dar până la urmă trebuie să ținem cont și de resursele disponibile, nu doar la Eurostat, ci și în statele în cauză. Uh, colegul meu a spus că la Comisie situația nu este prea roz, dar uh, nici în statele membre uh, nu este mai bine, pentru că oficiile naționale de statistică pierd în general personal și aceste oficii joacă un rol cheie pentru acest exercițiu. Procedurile pe care le avem noi sunt adecvate și sunt, așa cum spunem noi, fit for purpose. Sigur că cu mai multe resurse am putea face mai mult, uh, Însă situația este adecvată, raportăm uh, odată la șase luni Comitetul Economic și Financiar și niciodată nu am fost criticați uh, cu privire la calitatea datelor transmise, niciodată nu am avut un aviz negativ, cel puțin nu de când sunt eu director uh, la Eurostat pe statistici guvernamentale. Am văzut, am luat în calcul posibilitatea de a emite rezerve avem proceduri de a introduce amenzi financiare pentru statele care au manipulat datele și am folosit aceste posibilități. Curtea spune că nu suntem destul de stricți. Noi, la comisie, uh, am uh, adoptat decizia cu ajutorul Consiliului de a aplica amenzi statelor care nu au furnizat date corecte. Ne bucură foarte mult raportul curții, suntem foarte recunoscători uh, raportorului, pentru că noi suntem aici ca să învățăm. Suntem aici pentru a uh, face următoarele, a parcurge împreună următoarele etape pentru a ameliora procedura și dorim să punem în practică recomandările și de asemenea ne bucurăm când vedem în document că Eurostat a făcut eforturi semnificative pentru a ameliora, capaci- pentru a ameliora procedura în general și pentru proceduri uh, uh, mai eficiente. Ne bucură această opinie pozitivă. Majoritatea chestiunilor menționate de curte ca fiind nerezolvate au fost abordate de comisie uh, și avem toată încrederea că ne aflăm în poziția de a garanta uh, progrese și pe viitor și ne vom strădui să uh, adopt, să ne însușim recomandările curții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ayala. Vrea să mai pun o întrebare. A pus deja, mă scuzați, o întrebare în legătură cu procedura deficitului excesiv și nu ați răspuns la ea, dar numai pe scurt da, mulțumesc, doamna președintă. Ne-ați spus că tratamentul este egal față de toate statele membre din punctul de vedere al colectării de date și uh, cerințele aplicate. Însă aș vrea să inversez uh, întrebarea. Toate statele membre tratează la fel Eurostatul pentru că de multe ori am văzut că există liste de date care sunt absolut inutile din partea Eurostatului, unde sunt lipsuri, sunt lacune. Uh, Uh, și în josul paginii se precizează că unele state membre și mici și mari nu oferă date sau anumite date în mod sistematic, de exemplu pe teme fiscale. Aș vrea să știu cum uh, poate ajuta Parlamentul în acest sens pentru a îmbunătăți felul în care statele membre se poartă față de uh, Eurostat? Aș vrea să vă rog să răspundeți rapid. Sí, muchas, muchas gracias por la pregunta. La podré răspunde. Da, vă mulțumesc uh, pentru întrebare și voi răspunde în spaniolă. În ceea ce privește informațiile pe care statele membre le transmit Eurostatului, toate statele transmit aceleași informații, e vorba de o procedură standardizată, uh, tabelele pe care le avem uh, se referă la informații care sunt absolut obligatorii, deci toate statele ne trimit pur și simplu aceeași informație. Am deschis cutia Pandorei, domnul Luche. Eu, uh, doamnă președinte, voiam doar să vă rog uh, să permiteți și reprezentantului Curții de Conturi să mai spună ceva, pentru că mi se pare că a existat o contradicție manifestă între ce a spus reprezentantul Eurostat cu privire la calitatea datelor și ce ne-a spus uh, Curtea de Conturi. Nu vă faceți griji, așa vom face oricum, domnule Zwickel. E ultima dată când veniți la noi și vreau să vă mulțumesc foarte mult de buna cooperare uh, de până acum și vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr. Vin pentru ultima dată aici la dumneavoastră în calitate de membru al curții, dar am ținut să prezint acest raport publicului și cred că în ultimele două zile am reușit să o facem. Sunt convins că uh, se mai, mai discuta despre acest raport uh, am observat că procedura de deficit excesiv până în 2008 nu a oferit suficient spațiu statistic pentru ca statele membre să facă față crizei uh, financiară și uh, practic anumite state suverane au fost finanțate de surplusurile altor state suverane. Revenind la acest raport acum, el este mai complicat pentru că Uh, se vorbește despre procedură de deficit excesiv, nu în țări cu, în dificult, o situație de dificultate, dar în țări în care, din cauza crizei, uh, situația fiscală s-a deteriorat și ne-am concentrat uh, pe țări mari, pe țări mici, țara din program, Cipru și o țară din afara zonei euro, Republica Cehă, precum și pe Malta, Germania, Franța și Italia. Și Uh, ce a făcut Comisia în țările respective. Deci nu ce a făcut țările respective, ci Comisia în cadrul întregului proces. Procesul nu este suficient de transparent și e dificil și pentru auditorii noștri care au acces la toate datele să înțeleagă, să repete procesele de la Comisie. Dacă comparăm activitatea Comisiei, chiar dacă au o metodologie similară cu OCDE și FMI, Uh, însă se fac mult mai multe presupuneri, presupuneri care se schimbă și nu sunt clar registrate. Deci, noi considerăm că e nevoie de mai multă consecvență pentru că atunci când apare o situație similară, o problemă fiscală, de cheltuieli, de cheltuieli sau de uh, reforme structurale, atunci soluția să fie similară sau să se știe de ce s-a ales cu tare sau cu tare soluție. Cam asta a fost în legătură cu proiecția. Acum, în legătura cu baza datelor, cu partea de la Eurostat. Da, datele vin din statele membre pe baza acelor șabloane. Dar, după cum am spus, Eurostatul nu verifică în toate statele membre um, pentru a se asigura că așa numitele elemente, adică cum primești de la entități publice datele, cum ajung ele la guvern sau nu. Deci, spunem Comisiei că trebuie să facă mai multe verificări directe. Al doilea element discutat astăzi a fost dacă fost cum se poate face față crizei refugiaților, crizei financiare și așa mai departe. Procedura de deficit excesiv trebuia să permită statelor membre să creeze un spațiu fiscal dacă apare o criză sau să ajungă la un nivel de acțiuni potrivit pentru a ne permite să ieșim din criză. Și dacă există o dimensiune, un element de succes al acestei proceduri de deficit excesiv în cele șase state membre pe care le-am uh, uh, studiat, deficitul uh, lor în 2015 era mai mare decât în 2008. Deci am spus, trebuie să ne concentrăm pe datoriile publice. Comisia recunoaște acest lucru și apreciem eforturile Comisiei. Apoi, ceilalți raportori din umbră au pus alte întrebări care cred că se înscriu în linia uh, abordată de noi în uh, raport. Apoi există diverse uh, mecanisme, semestrul european, mecanisme corective și așa mai departe. Um, mai mulți auditori se ocupă de semestrul european și vă vor transmite un raport. Deci, pe scurt, în încheiere, cu siguranță va mai, mai, mai e nevoie de ameliorări. Ne bucurăm că Comisia se gândește cum să pună în aplicare recomandările noastre, dar comunicarea Comisiei din octombrie 2015 în legătură cu consolidarea Uniunii Economice și Monetare a zonei euro a chestiunilor fiscale, competitivitatea statelor membre și așa mai departe, toate acestea sunt elemente pentru care ar putea fi utile o parte din aceste recomandări. Sunt sigur că va mai fi nevoie de uh, schimbări, pentru că avem moneda euro în comun și de aceea avem nevoie de mai multă coordonare fiscală. Vă mulțumesc, doamnă președinte, am apreciat foarte mult colaborarea cu Comisia Cont din ultimii șase ani. Vielen Dank. Ich möchte... Vă mulțumesc. Trebuie să dau cuvântul colegului Brian Hayes. Um, raportul Cunții de Cotul va fi transmis colegilor. Domnule Hayes, aveți cuvântul. O idee foarte bună, domnul președinte, pentru că Uh, sunt lucruri utile în munca noastră colectivă, chiar dacă în acest raport uh, Curtea se confruntă pe modul în care Comisia își folosește propriile resurse pentru procedura de deficit excesiv, dar sunt chestiuni transversale care nu vor fi utile și cu alte ocazii. Aș dori să fac referire la trei elemente, pentru că recomandările mele în raport sunt clare. Mai întâi, legătură cu sancțiunile. Poate sunt toma necredinciosul, dar eu nu cred până nu văd. Aceasta e observația mea în legătură cu aceste sancțiuni. Eu cred că uh, în trecut uh, am, Comisia a fost foarte inflexibilă, nu a fost gata să aplice sancțiuni și de asemenea nu dori să aplice sancțiuni mai ales statelor mari uh, și voi crede în sancțiuni când le voi vedea. În momentul în care începem să sancționăm statele membre, atunci vom începe să luăm în serios procedurile de deficit excesiv. În al doilea rând, mai mulți colegi au pus problema surplusurilor și au dreptate. Problema deficitului și a surplusului sunt două fețe ale aceleiași monede. Dacă dorim ca economiile noastre să aibă o convergență între ele, atunci este clar că cele două aspecte sunt complementare. Dar nu există procedură privind surplusul. De ce am avea nevoie de aceasta? pentru că avem multe exemple de țări care au trecut printr-un proces de ajustare, au redus uh, cheltuielile din capital, nu au putut să investească în economiile lor din diferite motive și dacă uh, s-ar fi știut clar pentru ce să-și folosească surplusurile pentru a reduce datoriile sau uh, în alte scopuri, poate s-ar putut uh, depăși dificultățile. Acum, un alt aspect. Colegii au dreptate legătură cu surplusul. Țările care au un surplus au responsabilitatea de a începe să-și uh, să-și cheltuiască banii pentru a stimula cererea în Uniunea Europeană și mai ales în zona euro. Este rezultatul logic după perioada de deficit ajungi la o situație de surplus, atunci pui bani deoparte ca să-ți plătești datoriile în mod măsurat ca să stimulez și uh, cererea în economia europeană. Și o ultimă observație, când vine vorba de Parlament. Um, chestiune crucială, doamnă președinte. Da, așa cum au spus colegii, avem un dialog structurat cu președintele Eurogrupului, cu uh, Banca Centrală Europeană. Este dialogul monetar de la ECON, dar, după părerea mea, nu este suficient. Ehm, ca să putem urmări evaluările făcute. Sunt evaluări importante făcute de comisie, țară cu țară, trebuie să avem acces la acestea și dacă nu putem avea acces public, măcar cu ușile închise, ca să putem testa cât de bune sunt aceste evaluări și dacă calitatea datelor este suficientă în toate cazurile. Deci va trebui să revenim la aceste aspecte și cred că acest raport al Curții de Conturi ne-a permis să facem acest lucru în puținele țări uh, care au uh, intrat în acest studiu. Sunt țări mari, mici, o țară din program. Uh, dar va trebui să revenim, deci, pentru a ne asigura că procedura de deficit excesiv va fi ameliorată și controlul Parlamentului asupra acesteia. De asemenea, pentru că fără acest control nu vom putea obține sprijinul populației pe care o reprezentăm uh, pentru aceste reguli și pentru importanța de a le avea. Mulțumesc, domnul președinte! Interesante. Mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea foarte interesantă. Mulțumesc și colegilor de la Econ Următorul punct al ordinii pe zi, de zi este delegația noastră în Germania în noiembrie. Trebuie să îl amân. Vreau să-l rog uh, pe colegul uh, nostru să mă ierte. Nu mai avem timp, trebuie să, reu- să avem și reuniunea coordonatorilor. Aici se încheie partea oficială a acestei ședințe și vreau să-i rog pe toți cei care nu sunt autorizați să participe la reuniunea noastră de coordonator să părăsească sala. Ședința se suspendă.